Buongiorno. Bună dimineața tuturor. Pe ordinea de zi. care se regăsește în dosarul colegilor. Uh, sunt punctele care vor putea fi adoptate fără nicio schimbare. Astăzi avem interpretare în toate limbile oficiale ale Comisiei Envi și ITRE. Urez bun venit tuturor uh, membrilor acestor două comisii parlamentare care lucrează împreună pentru a elabora acest raport foarte important. Mă bucură buna colaborare a tuturor celor care sunt angajați în elaborarea acestui raport. și mă bucură mai ales colaborarea cu colegul Grote și raportorii. Reuniunile comune, după cum știți, sunt întotdeauna precedate sau, mă rog, se bucură întotdeauna de prezența celor a doi președinți și pentru a ușura munca comisiilor ele s-au pus de acord că odată va prezida uh, un, unul din președinții uh, următoarea dată celălalt. Deci prima reuniune a fost uh, prezidată de colegul Grote, astăzi eu sunt președinte și așa mai departe. Acum, înainte de a începe lucrările și să dau și înainte de a da cuvântul pentru punctele următoare de prădea de zi. Eu propun și să adoptăm procesul verbal al reuniunii din 26 septembrie, pe care îl găsiți uh, în dosare. Dacă nici aici nu sunt comentarii, observații, se consideră ca fiind adoptat și acum dau cuvântul colegului Grote, dacă dorește să intervină înainte de a începe reuniunea. Mulțumesc! Da, foarte succint. Eu cred că colaborarea noastră a funcționat foarte bine până acum și sper să și continue așa, astfel încât să reușim să găsim și compromisurile necesare și în final să ajungem la o poziție uh, de comun acord a Parlamentului, pentru că cred că este important ca în prima jumătate a anului 2014 să fim prezenți ca instituție în opinia publică, ca instituția care are o opinie comună. Sigur că vor exista discuții pe anumite teme și puncte uh, specifice, însă e important ca în uh, înaintea alegerilor europarlamentare să avem un uh, punct de vedere comun și cred că noi facem echipă foarte bună, ne-am putea chiar obișnui. Mulțumesc! Grație! Mulțumesc, domnule președinte! Să începem acum lucrurile. Știți că avem uh, la dispoziție două ore pentru dezbaterea noastră, care e organizată după cum urmare, 10 minute pentru fiecare, pentru cei doi raportori, și apoi 5 minute pentru fiecare raportor din umbră, și apoi două minute pentru membrii care vor dorea să ia cuvântul, vor dori să ia cuvântul, care se pot înscrie încă de pe acum, și să începem Așadar, dăm cuvântul doamnei uh, vo, uh, de la Envi pentru 10 minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Dragi colegi, ați putut cu toții să luați cunoștință de, raport, uh, de proiectul pe care domnul Șimaschi și cu mine l-am negociat, legat de articolul 51. Deci e un text de compromis care astăzi e supus amendării până în 2 noiembrie text pe care doresc să-l amendez și eu, să-l modific și eu, ca să putem răspunde unor cinci mize majore, cred eu, în primul rând, cum să atingem în mod eh, eficient economic obiectivul nostru de eh, o economie cu emisii reduse de carbon, cum să profităm la maximum, în al doilea rând, de oportunitățile oferite de această eh, provocare în termeni de creații de locuri de muncă nerelocabile și dezvoltarea activității economice pe continent. Trei cum să răspundem urgenței climatice, cu beneficiile pe care le putem avea din dezvoltarea noastră tehnologică și productivitatea, patru, cum să ne reducem dependența tehnologică vis-a-vis -vis de țările exportatoare, dar profitând în același timp de potențialul nostru în ce privește resursele regenerabile, și eficiență energetică și 5. Cum să ne asigurăm că, până la urmă, întreprinderile noastre, IMM-urile, cetățenii noștri beneficiază de cele, mai multe, de cele mai bune premiuri la energie pentru a avea o putere mai bună de cumpărare și să fim mai competitivi ca producție pe plan mondial. Trebuie să răspundem de acum la aceste minte ca să vedem că și costurile sunt mici și beneficiile sunt mari, ceea ce ne permite să dăm un semnal foarte clar din partea Parlamentului înaintea publicării cărții albe în ianuarie a Comisiei și înaintea lor de poziție a Consiliului în martie. Asta însă înseamnă întâi că trebuie să avem o viziune completă, precisă, obiectivă a pachetului climă la ora actuală, plusurile, minusurile, că sunt și minusuri, pentru a ameliora modelul. Pentru mine, principalele probleme pe care le văd eu în pachetul climă țin deja, și am vorbit deja la primul schimb de vedere, țin esențial în, legătură, în uh, tema subsidiilor naționale pentru regenerabile, cea care au dus multe țări să investească masiv în energie regenerabile fără a ține cont de eficiența costurilor, de rentabilitate. Și am evocat asta, am spus că unele din aceste tehnologii chiar dacă au ajuns la maturitate, sunt încă mult subvenționate și asta cauzează distorsiuni pe piața energiei cu alte resurse energetice convenționale, cum ar fi în țara mea gazul natural, care e mai poluant, dar e eh, departe de a fi sursa de energie cea mai poluantă este o alternativă interesantă. Cred că, din păcate, aceste excese de subvenții uh, ne conduc pe unii dintre noi ca astăzi să cerem uh, o anumită neutralitate tehnologică și deci să nu mai acceptăm să susținem regenerabilele. Eu cred că ar fi păcat, ar fi regretabil să punem sub semnul întrebării legitimității obiectivului regenerabil pentru că politicile naționale de susținere uh, au dat greș. Așadar, eu cred că trebuie să clarificăm toate aceste politici de uh, subvenții, să fie mai coerente, să ne gândim la uh, eliminarea lor treptată, asta însemnând că trebuie să cerem coerență statelor membre, care adesea subvenționează prea generos și energiile fosile. Altă problemă a acestui pachet de climă pentru mine, suprapunerea a trei obiective eficiență energetică, regenerabile, uh, aceste suprapuneri au produs adesea efecte contrare celor așteptate și acum, într-o analiză, trebuie să ținem cont mai mult de interacțiunea, interconectarea obiectivelor, inclusiv în evaluarea progreselor realizate, cu atât mai mult că știm că e foarte, e foarte important uh, efectul efectelor combinate între regenerabil și eficiența energetică. A treia problema pachetului climă, eficiența energetică, a cărei potențial a fost su, su, subestimat, ar fi putut să aibă rezultate mai importante, deci eficacitatea trebuie să fie astăzi cu adevărat un punct important în acest pachet, acest viitor pachet uh, climă și energie și, în fine, competitivitatea și toate aspectele legate de securitatea energetică au fost subestimate, ba chiar ignorate câteodată de actualul cadru de reglementare care nu a consolidat uh, suficient necesarea cooperare între state membre în ce privește schimbul de informații, de exemplu, și voi reveni asupra acestui punct. Deci vedem acum și pro- progresele și vedem ce uh, cadru să avem pentru 2030 încă de acum. Eu cred că întreprinderile, industria, investitorii așteaptă răspunsuri fiabile, stabile și pe termen lung și nu uh, <laughs> modificări reglementare intempestive, uh, pentru că ei, uh, dacă, uh, pe ei afectează foarte mult incertitudinea, ei doresc de la Europa să-și respecte angajamentele. Dincolo de faptul că schimbarea cadrului de reglementare creează uh, insecuritate, de ce să facem tabula rasa din tot ce s-a făcut până acum, din ceea ce a funcționat? Uh, Uh, sectoarele care au, fost cele, au creat cele mai multe locuri de muncă sunt eficiența energetică și regenerabilele. Dacă ne uităm la cifre, sectorul energiilor regenerabile are uh, direct și indirect 1.200.000 de angajați, adică a crescut cu 30% crearea de locuri de muncă din 2019 și până acum, deci 30%, iar Comisia Europeană estimează că acest, această, această cifră ar putea crește până la 3.400.000 milioane de mii în 2030, dacă se fac sigur și investițiile necesare. Deci sunt în favoarea unui cadru care să se bazeze pe trei obiective constrângătoare. Înțelegeți-mă, e vorba de trei obiective obligatorii, da, însă cu multe corecturi ca să optimizăm sistemul și să eliminăm incoerențele. Trei obiective regenerabile, eficiență energetică, tocmai pentru a ne apăra competitivitatea, pentru că acolo este un mare potențial economic, tehnologic și de locuri de muncă. Asta înseamnă totuși că aspectele legate de rentabilitate și competitivitatea întreprinderilor noastre trebuie să fie mult mai integrate politicilor de mediu și de energie ca uh, niște criterii cu normă întreagă pe picior de egalitate cu potențialul de mediu. Trebuie să definim indicatori preciși care să permită să se măsoare clar impactul alegerilor făcute în ce privește competitivitatea dincolo de obiectivul de reducere a gazelor cu efect de seră, spun da regenerabilor, ați înțeles, chiar dacă pot să înțeleg că unele țări, de exemplu Germania, au dezvoltat prea rapid capacitatea lor de producție în materie de regenerabile, însă acestea rămân totuși partea soluției integrabilă mixul energetic dacă li se aplică, sigur, măsuri corective și dacă avem mai multă coerență la nivel național. Da, și iarăși, da, eficiențe energetice care merită să fie ă, baza politicilor de climă și de mediu, de energie. Doar câteva cifre vă dau. Știm că Uniunea e cel mai mare importator de energie în lume. Din 2001, factura la energie a crescut de trei ori Eh, pentru că până în 2030 Uniunea Europeană va importa 95% din petrol, 80% din gaz, deci ar fi regretabil să nu ne măsurăm potențialul economic în energie, creșterea mondială a pieței eficienței energetice de 10% pe an și dacă credem ce spune Comisia Europeană, dacă ajungem la 20% eficiență energetică în 2020, ar, am face o economie uh, de mii de centrale pe cărbune sau 100 eoliene. Deci imaginați-vă ce ar însemna asta pentru 2030. În ce privește coerența instrumentelor, e indispensabil să îmbunătățim cooperarea, colaborarea, schimbul de informații între statele membre pe piața europeană și cu, cu rețele naționale din ce în ce mai conectate. Aș vrea să dau un exemplu. Țările din Benelux, Germania și Franța în 2005 au creat Forumul Multilateral al Energiei. E un forum de prim plan pentru discuția și colaborarea între toți actorii uh, implicați care permite formarea unei piețe a electricității regionale pentru partea Europei de Vest. De ce să nu construim uh, legat sau pe baza acestor inițiative care se pot extinde treptat Uh, pe măsura îmbunătățirii conexiunilor. Dar asta nu trebuie să ne împiedice să, nu ne, să ne gândim cum ne putem asigura că statele membre uh, se consultă mai bine între ele și fac schimb de informații ca să ia decizii din punct de vedere al energiei sau clime strategice care să aibă impact și asupra țărilor vecine. Și închei uh, cu ETS-ul, comercializarea emisiilor de dioxid de carbon ETS-ul uh, va trebui restructurat uh, fundamental, trebuie să garantăm un anumit preț al carbonului și pentru asta trebuie introdus un sistem automat de corecție care să țină cont de contextul economic. Bun, am, aș mai putea vorbi aici mult, dar mai spun uh, câteva cuvinte nu s-a vorbit încă de nivelul de ambiție pe care vrem noi să-l uh, stabilim în legătură cu obiectivele. Recent s-a votat uh, un raport, e o bătălie a cifrelor. De fiecare dată eu aș dori ca aceste cifre, aceste procente să nu ascundă nevoia ca mai întâi să se dea un semnal clar pe fond în ce privește ambițiile și orientările strategice care cred eu că sunt prioritare. Mulțumesc! Grazie la Del... Mulțumesc foarte mult doamnei Delvo și acum îi dau uh, cuvântul domnului Zimanski. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Cred că putem vedea deja destul de bine care este situația după ceea ce ne-a prezentat uh, colega noastră. Prin uh, doamnă, chiar cu doamna Delvo avem aceeași aceleași preocupări. Cu toții uh, ne dorim să trecem la o economie cu puține emisii, fără prea multe, însă prea multe sarcini financiare sau administrative pentru toată lumea. Tuturor ne pasă de locurile de muncă în această industrie și deci trebuie să le protejăm și, uh, de asemenea, amândoi avem uh, aceeași preocupare pentru securitatea energetică și pentru diminuarea dependenței de importul de energie. Suntem de asemenea și preocupați de prețurile energiei. Am vorbit de competitivitatea energiei și prețurile trebuie să scadă în acest context, dar ideea e cum să facem acest lucru. Sunt convins că o trecere eficientă din punct de vedere a costurilor către o economie cu emisii scăzute nu se va putea face fără mai multe discuții și analize a politicilor actuale. Trebuie să ne întrebăm însă următoarele chestiuni. Dacă este eficient din punct de vedere a costurilor, să obligăm de trei ori aceleași companii sau aceleași țări să facă același lucru. În ceea ce privește crearea de locuri de muncă, e destul de simplu să prezinți retorică față de sindicate și față de cetățeni despre cât de ușor este să treci la o economie ecologică și la um, o situație mult mai bună din punct de vedere al mediului, însă dacă ne uităm la date, vedem că pentru a crea locuri de muncă ecologice se poate uh, ajunge eventual la un număr de 3 milioane. Dar, uh, de fapt, economia aceasta nu poate să economia în general în domeniul energiei sau industriei energetice, sunt 20 de milioane de locuri de muncă, nu 3 milioane. Deci uh, și 80% sunt în noile state membre, 20% în statele noi. Deci o tranziție lină a atâtor persoane către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon nu este foarte ușor de realizat, pentru că foarte mulți nu sunt pregătiți de această tranziție. Trebuie de asemenea să ne gândim să ne scădem dependența de importurile străine, însă nu este suficient să vorbim despre potențialul energiilor regenerabile, pentru că suntem foarte limitați uh, în ceea ce privește accesul la acest potențial și nici uh, piața nu este pregătită pentru sursele neconvenționale de energie. S-ar putea de fapt ca la un moment dat va pregă, să, să, să, să, să trebuiască să plătim mai puțin partenerilor noștri din țările din Golf uh, pentru că ei s-ar putea să poată să scadă prețurile pentru noi. Prețuri mai mici la energie sunt un rezultat al mai multor politici combinate. Dacă vrem să oprim această tendință foarte proastă, care acum ne gestionează oarecum economia, trebuie să ne concentrăm pe politicile climatice în așa fel încât situația economiilor noastre să fie bine reflectată în toată Europa, nu numai uh, aici și în toată lumea chiar. Va trebui să ne concentrăm pe care sunt uh, problemele cu care se întâlnesc uh, diferite țări precum uh, Brazilia, China sau Statele Unite, pentru că mai devreme sau mai târziu o să fim confruntați cu aceste țări în diverse acorduri profunde și extinse comerciale și va trebui deci să ne gândim din acest punct de vedere la relația cu ei. O parte a emisiilor care vine din, din Europa este, partea este destul de mică și va deveni din ce în ce mai mică. Deci trebuie să renunțăm la acest uh, vis prin care o acțiune unilaterală a Uniunii Europene va putea schimba situația. Nu este așa. Problema climatică este o problemă globală. Un al doilea element important este folosirea potențialului uh, economic și am vorbit la început despre diferite exemple atunci când ne-am creat politicile europene și sperăm ca succesul politicilor economice va, adu va aduce cu sine și alți actori după noi care vor uh, urma ceea ce am făcut noi, însă momentan cred că e foarte clar că nimeni nu încearcă să ne ia pe urme. Iată de ce nimeni pentru moment nu este satisfăcut de acest status quo pentru că această politică nu și-a dat roadele și nu a corespuns uh, așteptărilor de până acum. Avem nevoie de reguli stabile. Pentru moment nu există reguli stabile pentru investitori în Europa Desigur, nu putem să dăm vina numai pe politicile climatice, mai sunt și multe alte politici care au dus la o situație foarte dificilă pentru investitori care vreau să investească în energie, pentru că regulile se schimbă peste noapte. Însă trebuie să acceptăm că politica climatică este unul din elementele care descurajează investitorii, pentru că ei nu știu uh, cum se vor schimba prețurile și dacă va fi uh, eficient din punct de vedere al costurilor uh, să facă aceste investiții sau nu. Au existat foarte multe exemple proaste în trecut în care s-a încercat o schimbare a regulilor în mijlocul în mijlocul unui, unui sistem, de exemplu sistemul ETS, care pe de o parte oferea subvenții publice celor care investeau în energie și, în același timp, pentru țările care nu aveau fonduri în criză, s-au creat reguli noi în timpul crizei chiar. Deci, aceasta a dus la o situație foarte proastă pentru investitori, pentru că investitorii aveau încredere în Uniunea Europeană și vreau să își investească fondurile în Uniunea Europeană și peste noapte, deodată în foarte multe țări și-au pierdut uh, orice susținere. Problema este, sigur, și prețul uh, politicilor climatice. Nu putem spune că vina este toată la politicile climatice, însă această politică este uh, una dintre cele, acele elemente care a dus la, unul din acele elemente care a dus la o creștere a prețurilor în Europa pentru energie și nu numai cetățenii și întreprinzătorii nu pot să-și mai permită aceste politici, dar și avem efecte pe alții, pentru că nu suntem o, nu suntem o insulă izolată, suntem un continent foarte puternic care are un potențial foarte mare din punct de vedere comercial și lucrăm la acordurile liber schimb cu SUA și cu Japonia, cu Corea și Statele Unite și în momentul de față, economia noastră energetică trebuie să plătească mai mult decât uh, este cazul în momentul în care va fi expusă la competitorii globali, ceea ce se va întâmpla probabil mai devreme sau mai târziu. Avem nevoie de un uh, obiectiv strategic pentru această politică energetică, să încercăm să găsim un echilibru între sustenabilitate, sustenabilitate, competitivitate și al treilea obiectiv, care este, după părerea mea, cel legat de securitatea aprovizionării. Aceasta înseamnă că va trebui să facem pași mai uh, precauți atunci când e vorba de localizarea industriei acesteia. Pentru a reduce prețurile la energie, mai ales în contextul comerțului internațional, avem diferite lucruri de făcut. Trebuie să folosim tot potențialul care există în piața unică. Avem nevoie cu adevărat de o piață unică a energiei, pentru că acesta este un potențial enorm și pentru concurență acesta este un lucru foarte bun. Nu e vorba aici numai de bună implementare a legislației. Nu vreau să intru acum neapărat uh, în detalii, pentru că legea nu a fost încă implementată în totalitate de către statele membre. Dar trebuie să ne concentrăm și pe dezvoltarea infrastructurii pentru energiile regenerabile și pentru alte surse de energie. Așadar, Trebuie să ne concentrăm pe potențialul energetic al Europei, care este unul foarte ridicat, dar nu este echitabil uh, distribuit în lume. Și, în ultimul rând, dar nu mai puțin important, potențialul statelor membre este foarte diferit din punct de vedere geografic, din punct de vedere climă și uh, relații comerciale, situație geopolitică. Bineînțeles că suntem foarte diferiți unii de ceilalți, ceea ce este un, o afirmație foarte evidentă. E vorba de un continent foarte divers în general. Trebuie să ținem cont de această diversitate, așadar, atunci când trebuie să luăm decizii despre cine trebuie să primească ce altă sarcină în plus când implementăm o politică. Nu e vorba aici numai de PIB, care este factorul uh, favorit al fiecărui politician, ci trebuie să ne gândim la emisiile de dioxid de carbon per capita, trebuie să ne gândim la toat, la succesele țărilor uh, din 1990 până acum în ceea ce privește politica climatică și să vedem uh, care este potențialul de mobilizare a energiilor regenerabile în fiecare țară. Și să ne gândim în același timp și la eficiență energetică. Obiectivele sunt de asemenea un element esențial pentru că obiectivele sunt de fapt cele care urmează în concluzia discuției noastre despre politica energetică. Sunt convins că există trei obiective principale pe care le-am stabilit deja și care sunt cele mai importante. În primul rând, o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și care să fie eficientă și din punct de vedere al costurilor. Însă politicile sunt diferite de la stat membru la stat membru. Unele au potențial de resurse regenerabile, altele nu. Deci situația e foarte complicată din acest motiv. Unele au uh, făcut o trecere la economii uh, care au puține emisii de dioxid de carbon, altele nu și altele au potențialul pentru eficiența energetică și altele nu. Deci trebuie să notăm toate aceste diferențe și trebuie să se reflecte și în pachetul climatic toate aceste diferențe, pentru că dacă nu facem acest lucru, nu facem decât să repetăm status quo de acum și vom repeta și greșelile de acum și nimeni din lume nu va putea să mai ne urmeze acest exemplu. În primul rând, obiectivul de a scădea emisiile ar trebui să se facă într-o manieră corectă a repartizării sarcinii echitabile, care ar trebui să fie o parte a pachetului nou, care și la rândul ei ar trebui să fie corelată cu ceea ce am convenit la scară internațională și ar trebui să fie mai bine împărțit între țări ETS și țări ne-ETS. Mulțumesc! Weil wir nämlich Besuch haben heute hier und das, wenn man dieses Domnul Grote, mulțumesc. Avem uh, vizită astăzi uh, la noi în comisie, avem o vizită din partea landului Renania de Nord-Vestfalia și uh, aceasta este, din punct de vedere al PIB-ului, cea mai mare economie de piață din Europa. De fapt, există și proverbul cer albastru peste rur, pentru că avem o regiune foarte performantă aici. Aș vrea să salut foarte mult uh, și cu uh, călduros uh, pe reprezentanții acestui land. Cred că nu s-ar fi putut alege o zi mai bună ca vizită la Parlamentul European și la Comisia noastră decât astăzi când discutăm obiectivele 2030-2020. Mulțumesc și salut pe domnul Ghizi, care este și șeful delegației germane care a venit în Parlament. Mulțumesc! Bun, atunci uh, bine ați venit din partea tuturor. Începem acum dezbaterea și aș vrea să dau cuvântul acum colegilor care sunt raportori din umbră și dau cuvântul mai întâi domnului Vidal Quadras. Mrs. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Herbert Royal nu poate fi astăzi cu noi, din păcate, deci voi vorbi în locul lui. O să încerc să explic poziția grupului nostru politic cu privire la obiectivele 2020 și cadrul 2020 și mă voi concentra pe cea mai controversată temă și anume obiectivele pentru 2030. Suntem de acord împreună cu Comisia că trebuie să învățăm din greșelile trecutului și să tragem concluziile necesare din cadrul 2020 și efectele acestui cadru pe politicile energetice ale statelor membre. Concluzia pe care o tragem noi este că obiectivele 2020 s-au concentrat pe politici climatice prea mult în defavoarea politicilor energetice. A existat o subordinare clară a politicilor energetice față de politicile climatice și eu cred că este momentul să reechilibrăm aceste politici și să ținem cont de anumite date precise. În primul rând, există în momentul de față în lume o criză economică puternică care restrânge bugetele statelor membre și accesul la credit al întreprinzătorilor. În al doilea rând, prețurile pentru energie în Europa rămân printre cele mai scumpe în lumea dezvoltată, industrială și în conformitate cu Eurostat au crescut prețurile la electricitate cu aproape 14% pentru, menaj, pentru gospodările private între 2010 și 2012 și peste 12% pentru industrie în Uniunea Europeană. Și ceea ce este mai rău, în conformitate cu uh, Agenția Internațională a Energiei, prețurile pentru energie din Europa vor crește probabil și mai mult. În al treilea rând, Europa nu reprezintă decât 11% din emisiile globale și uh, aceasta însă, combinat cu o ambiție uh, o lipsă de ambiție a partenerilor și competitorilor noștri economici în ceea ce privește reducerea de dioxid de carbon. Aceasta înseamnă că toate eforturile noastre se concentrează pe o reducere care însă nu este semnificativă din partea noastră. Este posibil, de exemplu, să vrem să ajungem la o reducere a emisiilor, asta este însă ceea ce uh, economisim și care este mai puțin decât emisiile care se vor produce ce de către activitățile noastre aferente. Și ultim, uh, de fapt, uh, cireașa de pe tort este faptul că sacrificăm într-un fel industria noastră. Ținând cont de toate acestea, este evident că va trebui să găsim un echilibru între sustenabilitatea economică și de mediu cu competitivitate și în acest sens trebuie să revizuim uh, obiectivele pe care ni le-am stabilit pentru 2020 și să nu mai repetăm aceleași erori pe care le-am făcut deja. În ceea ce privește scopul, în ceea ce privește uh, energiile regenerabile, uh, obiectivul stabilit, nu avem nimic împotriva lor, însă în momentul de față efectul pe care l-a avut această uh, economie pe prețurile energiei și pe scenariile elaborate până acum a fost un dezastru în unele statele membre, state membre. Deci trebuie să ne gândim foarte serios la o stabilire nouă a, uh, a țintelor uh, în ceea ce privește energiile regenerabile, ceea ce nu înseamnă să dăm la o parte regenerabilele, înseamnă că trebuie să ne orientăm către un stadiu matur, dacă se poate, care să ne poată uh, să ne poată ajuta pentru ca să nu putem lua măsuri retroactive care ar putea să fie nocive pentru investițiile deja făcute. Cu toate acestea, nu putem să continuăm să susținem orbește surse energetice care nu sunt încă competitive și care aduc dezavantaje evidente în ceea ce privește uh, integrarea lor pe piață și nici nu au fost evaluate, de fapt, cum trebuie. Este mult mai bine să avem un obiectiv general de reducere a emisiilor de dioxid de carbon cu resurse mai curate, energetice, dar care să nu se axeze atâta pe energii regenerabile. Pe lângă aceasta am putea să discutăm și despre posibilitatea de a avea un sub, o subțintă energetică cu privire la eficiența energetică, adică folosirea emisiilor noastre în sensul unor economii pe termen mediu. Astfel am putea să inversăm uh, greșeala pe care am făcut-o înainte în, uh, pentru obiectivele 2020 în cadrul pe care l-am stabilit, în care ținta pentru 2020 uh, eficiența energetică era variabilă și cea pentru regenerabile era obligatorie. Și închei, doamnă președinte, spunând că trebuie să înțelegem uh, că politicile energetice și politicile climatice sunt absolut interconectate, dar nu sunt aceeași politică, sunt doar legate. Deci haideți să insistăm cu eforturile noastre de a reduce emisiile, dar haideți, făcând acest lucru, totuși să nu ne dăm cu stângul în dreptul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, spune președinte, așa cum îi dau cuvântul doamnei Ulscoc. Eh, tack för, fru ordförande. <clears throat> Jag vill börja med att Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, raportorilor pentru activitatea lor. Parlamentul European trebuie să-și asume o poziție clară în politica climatică și energetică și cât se poate de rapid. Comisia Europeană a spus că anul viitor va apărea o propunere în acest sens, iar viitorul uh, politicilor uh, în domeniul climei și al energiei va fi abordată și în Consiliul European. Pe noi ne preocupă faptul că în Parlamentul European încă n-am ajuns la un acord Domnul Vidal Quadra s-a vorbit despre acele aspecte la care putem uh, cu toții subscrie, dar mai sunt și alte aspecte unde situația nu e așa. Eu cred că baza pentru această, acest prim proiect de raport al uh, raportorului reprezintă transformarea politicilor în domeniul climei și a energiei, care parțial este și periclitată de către concurență. Eu vin dintr-un uh, stat puternic industrializat din nordul Europei, dar sunt în același timp și o susținătoare a protecției mediului trebuie să asigurăm uh, competitivitatea, dar trebuie de asemenea să protejăm și mediul. Sigur, suntem în concurență cu alte părți ale lumii. Dar acest lucru uh, și sporirea competitivității nu se poate face doar prin uh, slăbirea standardelor. Noi trebuie să ne dezvoltăm în continuare. și să ținem cont și de aspectele climatice și de emisiile industriale în același timp. Politica în domeniul uh, climei din Uniunea Europeană, care vizează o reducere a emisiilor, prevede uh, o reducere a acestora, dar iată că acum uh, se încearcă revenirea la un nou curs, asta datorită crizei economice și trebuie să vă spun că sunt uh, destul de surprinsă de faptul că doamna raportor nu tratează mai amplu această chestiune. Mi se pare un lucru pozitiv faptul că în acest prim raport se arată cât de importantă este eficiența energetică. Dar ar fi binevenită o propunere clară. În schimb, în text se spune că ar putea fi util să avem o abordare sau să găsim o abordare mai coerentă la nivelul Uniunii. Sigur, o abordare mai coerentă la nivelul Uniunii trebuie să aibă loc Însă avem nevoie de o propunere concretă în acest sens. Trebuie să fim uh, mai preciși în ceea ce privește dorințele noastre. Se spune aici uh, că ar fi mai bine, dar eu cred că se impune să vorbim mai clar. Trebuie să uh, analizăm cifrele și să stabilim obiectivele pentru 2050 în ceea ce privește emisiile și aici va trebui să ne precizăm abordarea. Avem aceste trei uh, obiective de care s-a vorbit, scăderea emisiilor uh, gazelor cu efect de seră, surse de energie regenerabile și o mai mare eficiență energetică pentru sporirea competitivității și toate celelalte obiective se încadrează până la urmă la aceste obiective principale. Fiecare stat membru va trebui să se gândească cum anume să realizeze aceste obiective principale, dar aceste obiective trebuie stabilite foarte precis. Dacă nu ne sporim ambițiile, nu cred că vom putea să realizăm aceste obiective. Eu cred că vorbim mult prea neclar, se vorbește în general și dacă lucrurile vor rămâne așa, vor căpăta uh, întâietate alte priorități. Și și capitalul necesar pentru investiții devine din ce în ce mai mare domnule președinte. Vreau să afirm încă o dată că trebuie să vorbim mai concret pentru a ne putea atinge obiectivele. Mulțumesc, are acum cuvântul doamna Thompson. Mulțumesc, doamnă președinte. Ei bine, voi începe prin a mă referi la competitivitate când președintele Comisiei, domnul Barroso, pe 8 ianuarie 2007, a prezentat primul proiect pentru strategia 2020, a subliniat faptul că respectivul document se axează pe competitivitate. Europa ar trebui să fie lider în economia verde și doar prin investiții în noile tehnologii din economia verde am putea supraviețui și să fim competitivi. De aceea este interesant să constatăm astăzi că țări precum China, Brazilia, India, dar și multe alte țări investesc mult mai mult în acest tip de economie decât o facem noi. Când doamna Merkel a spus cu două luni mai târziu că nu e suficient să vorbim despre competitivitate, ci avem nevoie și de investiții, avem nevoie de un cadru și trebuie să transmitem un semnal întreprinderilor, căci fără un cadru pentru investiții, nu se vor realiza investiții. Poate că există oameni aici care sunt atât de naivi încât uh, consideră că aceste investiții ar trebui să fie publice, însă investițiile trebuie să vină din surse private și fără o garanție, fără un cadru, nimeni nu va investi în economia verde. Și apoi, Prețurile cu care ne confruntăm în uh, Europa nu se datorează energiilor regenerabile. Aceste prețuri depind de importuri. În 2010, Uniunea Europeană a cheltuit 350 de miliarde pentru importul de uh, fosibil, care corespunde circa PIB-ului anual al Poloniei. Iată de ce prețurile ale energiei sunt ridicate în Europa. Cred că soluția de a depăși uh, această situație este de a depăși dependența noastră energetică, dependența de Putin și de Orientul Mijlociu. Și putem face acest lucru prin stabilirea unor ținte pentru eficiența energetică și putem vedea în anumite țări europene ce rezultate fantastice s-au obținut prin eficientizarea energetică și cred că ar trebui să transmitem un semnal și către întreprinderi în sensul că acestea pot investi în energii regenerabile și nu trebuie să-și facă grijă cu privire la investițiile lor. De aceea avem nevoie de o obiective obligatorii în acest domeniu. Mulțumesc, doamnă Thompson. Are, are acum cuvântul colegul Geobrandi. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi permite doamnei Fiona Hall să vorbească prima în numele grupului uh, liberal, însă trebuie să plece. Vă rog atunci. Mulțumesc, doamnă președinte, că îmi permite să fac acest lucru. Salut unele comentarii pe care le-am auzit astăzi, atât uh, din partea raportorilor, ambilor uh, raportori în ceea ce privește eficiența energetică și, și domnul Vidal Codras a menționat importanța unei ținte clare în ceea ce privește eficiența energetică. Acest lucru este important pentru că trebuie să reținem că în momentul de față 60% din reducerile de gaze cu efect de seră nu provin din sistemul de comercializare a emisiilor, ci din partea non-ETS. Și cred că să, se impune să subliniem acest lucru, pentru că Cred că, din punct de vedere a eficienței energetice, trebuie să ne concentrăm asupra eficienței energetice și acest lucru apare și în raportările cu privire la semestrul european. De asemenea, și din perspectiva deficitului comercial, e important să folosim mai puțină energie și, într-adevăr, Agenția Internațională a Energiei a raportat de curând că prima sursă de combustibil pe partea de uh, furnizare ar trebui să fie eficientizarea. Cât eficientizare energetică ar trebui să facem din punct de vedere a economie? Un institut uh, german a informat Comisia și ministrul, uh, Ministerul German de Mediu Uh, spunând că am putea uh, face o reducere până în 2040 cu 40% sau să venim cu o astfel de eficientizare și partea principală, 61%, provine din um, sfera non-ETS, din transport și din um, uh, îmbunătățirea izolării clădirilor. Și dacă vrem să ținem cont de acest important factor, va trebui să-l avem în vedere atunci când vorbim de 2030 și înainte să stabilim reducerea, procentul de reducere a gazelor cu efect de seră. Până la urmă, dacă vrem, dacă facem ce trebuie în ceea ce privește eficientizarea energetică, până la urmă vom constata că vom reduce uh, emisiile de gaze cu efect de seră, fără măcar să fi încercat, ci cred că trebuie să abordăm lucrurile în această perspectivă, atunci când uh, ne uităm ce anume putem realiza până în 2030. Acum, în ceea ce privește regenerabilele, cred că este important să ne amintim că acestea au fost o poveste de succes și în țintele pentru 2020 au realizat ce și-au propus. Au uh, sporit uh, numărul regenerabilelor și costurile au scăzut în mod semnificativ și mai mult, a fost un sector de creștere în recesiune. S-au spus foarte multe lucruri recent și și în această dimineață cu privire la costurile energiei și prețurile la energie, însă aș dori să spulber unele dintre miturile care circulă deseori. În primul rând, regenerabilele nu sunt principalul factor de creștere a prețurilor la energie pentru că <clears throat> aici uh, e vorba de creșterea prețurilor la combustibilii fosili, iar uh, în uh, mixul energetic regenerabilele au o cotă sau prețul acestora o cotă mică. Regenerabilele s-au spus că nu funcționează, ba funcționează, dar trebuie mai bine țintite și cred că în ceea ce privește țintele, Uh, va trebui să evităm problemele cu care ne-am confruntat până acum. Dacă se continuă subvenționarea, nu se va putea face acest lucru și sigur va trebui să vedem cum anume vom proceda la o susținere financiară a acestora pe viitor și să ne concentrăm asupra tehnologiilor emergente. Și în al treilea rând, cred că avem tendința să spunem că avem nevoie de energia noastră uh, internă, de surse uh, interne de energie și se vorbește de gaze de șist, așa cum se face și în America. Săptămâna trecută am discutat mult cu reprezentanții ai sectorului economic și uh, mi-au spus că aceste gaze de șist nu vor fi la fel de ieftine în Europa ca în America, ci se vor orienta după prețul celorlalte, uh, celorlalți uh, combustibili. Deci iată un mit care, despre care trebuie vorbit. Și în Comisia uh, de Industrie vorbim foarte mult despre nevoia unei politici industriale, ca și în cazul siderurgiei, dar de regenerabile trebuie să vorbim din punct de vedere al politicii industriale, pentru că 138 țări fac acest lucru și dacă noi nu o facem, atunci uh, actualii lideri europeni vor rămâne în urmă. Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Gerbrandi. Yes, thank you, Madam Chair. Mulțumesc. Doamne președinte, unul din uh, puținele avantaje de a lua trenul la ora 6 dimineața e că poți eh, citi multe ziare și în această dimineață am putut citi International New York Times, eh, un articol eh, de Thomas Friedman din care doresc să citez o frază. Articolul se referă la poluarea aerului în China și spune că ce se întâmplă dacă China îndeplinește orice criteriu al succesului economic în afară de unul singur. Acolo e de netrăit. Asta ar putea fi esențial pentru dezbaterea noastră. Mă îmi place foarte mult să aud aceste argumente economice, dar dacă Europa devine de netrăit, atunci ce, mai, ce sens mai are să discutăm? Bun, am încheiat citatul, dar E unul din motivele pentru care sunt convins că China va uh, face progrese mai rapid decât credem noi în legătură cu schimbările climatice, pentru că poluarea aerului e o mare problemă și a dioxidului de carbon. Pentru cei care cred că Thomas Friedman e un nebun uh, ecologist, aș cita din altă sursă E de la un uh, PricewaterhouseCoopers, firma de contabilitate, care foarte recent a, și-a lansat uh, raportul pe 2013 numit o, un index al economiei cu emisii de carbon scăzute. Primul raport a fost în 2008. Ei au calculat și nu vorbesc aici de, despre ecologie, ci despre contabilitate. Ei știu cum să calculeze. Uh, deci au calculat că pentru a menține creșterea fără a trece de cele două grade de încălzire, G20 trebuie să-și reducă intensitatea de carbon la 3,5% pe fiecare an. Și în raportul de acest an, PricewaterhouseCoopers au uh, făcut analiză și au uh, concluzionat că cele 3,5% pe an uh, era un, un scop care n-a fost îndeplinit E vorba de 0,7% rata actuală și acum avem nevoie de o, un, o reducere de 6% de intensitatea carbonului în fiecare an, deci uh, de șapte ori mai mare decât rata actuală. Raportul lor se numește distrugerea bugetului de carbon pentru că în 2034 noi vom fi utilizat tot bugetul acestui secol pentru carbon. Deci cred că urgența e clară în legătură cu clima și sper să nu trebuie să discutăm uh, acest lucru în mod intensiv. Dar nu se referă discuția doar la climă în pachetul 2030. Uh, mai este un obiectiv foarte important în ochii mei și e vorba de securitatea energetică la costuri abordabile în Europa pe viitor. Și hai să recunoaștem că noi suntem foarte vulnerabili. Avem uh, Um, cantități foarte limitate de uh, combustibil fosil, deci nu prea avem posibilități să ne securizăm, să ne asigurăm propria uh, rezervă energetică cu carburanți fosili și chiar și cei neconvenționali. O, uh, președintele Shell consideră că gazul de șist nu are viitor în Europa. E omul care face bani din așa ceva și chiar el spune că nu e niciun viitor pentru gazul de șist în Europa. Deci dacă nu e vorba de uh, combustibil fosil, nici măcar neconvențional, la ce putem apela în Europa? Fie regenerabilele, fie energia nucleară. Pentru mine energia nucleară are dezavantaje uriașe, nu doar economice, ci și pentru că vom fi dependent de alte regiunea ale lumii, ca și cu, cu fosilele. Deci trebuie să ne concentrăm pe regenerabile, nu doar din punct de vedere climatic, ci și pentru a avea o furnizare de energie sigură la un preț scăzut. În alte cuvinte, cred că nu trebuie să facem greșeala de a îi încetini pe germani. Nu, trebuie să facem din asta o tendință europeană, pentru că uh, asta este calea înainte pentru Europa și așa trebuie să facem și sper că asta poate fi reflectat în raportul nostru. Pentru că, pentru că e vorba de mult mai mult decât climă, avem nevoie de indicatori și de obiective care să nu se refere doar la climă, e clar. Și o, uh, un singur obiectiv, dioxid de carbon, poate ajuta pentru climă, dar nu va ajuta pentru celelalte obiective principale ale raportului. Uh, și anume securitatea energetică și prețurile scăzute. De aceea cred că este foarte important, nu doar pentru bunătatea cetăților noștri, ci și pentru economia noastră pe viitor, să ne concentrăm nu doar asupra unui, unei, unui obiectiv unic de dioxid de carbon, ci și pe eficiență energetică și regenerabile. Și hai să recunoaștem unde avem cel mai mult succes? Cu regenerabile, pentru că acolo obiectivul este obligatoriu. Deci avem uh, nevoie de ținte, de obiective triple și trebuie să fie obligatorii. Asta e concluzia clară din punctul meu de vedere. Mulțumesc acum domnul Eichhout. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc raportorilor pentru uh, prima variantă a raportului care arată unde e punctul în care ne putem întâlni dacă poți aduce doi raportori împreună. Deci e o indicație bună că putem cădea uh, la un acord, e un început foarte bun și vă mulțumesc. Dar cred că avem nevoie de mai mult. Din partea verzilor, noi suntem gata să vă ajutăm să îmbunătățim raportul, ca să spunem așa, unii pot, pot considera că nu e o îmbunătățire, dar noi așa credem. În primul rând, aș dori să vorbesc despre unele din subiectele. Eh, deci, de ce discutăm noi anul 2030, obiectivul de 2030? Domnul Vidal Coadra s-a spus că trebuie să ne bazăm pe fapte și sunt foarte de acord. Deci am și eu anumite studii la dispoziție. Unul, uh, studiul pentru climă IPCC, unde sute de oameni de știință, știință își uh, dau cu părerea, e păcat că nu putem avea o dezbatere care se convine domnului Helmer, care spune că nu e schimbare climatică, dar hai să ne referim la fapte. Vreau să spun că dacă citim uh, raportul IPCC cu atenție, putem vedea că ce e important pentru ținta de 2, 2, grade e uh, imaginea cumulativă a emisiilor. Dacă depășim uh, un trilion de tone de carbon, atunci depășim uh, obiectivul de 2 grade Celsius. Deja suntem la jumătatea drumului. Și dacă continuăm ca până acum, înseamnă că în 30 de ani vom depăși acel prag. Trebuie să acționăm și trebuie să acționăm mai hotărât decât ce am făcut pentru 2020. Iată un motiv principal pe care discutăm acum de 2030. Un al doilea motiv e securitatea investițiilor. Toți cei care spun că ei vorbesc în numele industriei Uh, e un lucru de care are nevoie industria și anume securitatea investițiilor. Ei vor să știe ce se întâmplă după 2020, pentru că 2020 e, bate la ușă, deci uh, trebuie să uh, știm ce se va întâmpla în 2030. Și, desigur, discutăm asta și pentru negocierile internaționale. Pentru că în 2015 trebuie să avem un acord și dacă noi anul acesta sau la începutul anului viitor nu venim cu un proiect, să vedem ce ne dorim, atunci ne putem asigura că nu vom avea nimic pe masă. Deci trebuie să începem să acționăm ca să nu mai avem un eșec ca la Copenhaga. Apoi nivelul de ambiție. Foarte clar, foarte clar, dacă ne uităm că Europa se îndreaptă într-o direcție de minus 30% uh, în 2020 deja suntem încă, sunt, deja suntem dincolo de 2020, do, mă scuzați, 20% și suntem pe calea, pe calea minus 30%, apoi 2030 minus 40%, minus 82, 90% în 2050, e ridicol. Și din nou, uitați-vă la raportul UNEPS publicat chiar în această luni, dacă vedem cele mai înalte angajamente, inclusiv minus 30%, atunci suntem doar la jumătatea drumului pentru ținta de 2 grade. Și asta este un fapt. Deci, uh, într-adevăr, și eu zic la fel, să ne bazăm pe fapte. Așadar, știm care e nivelul de ambiție, ar trebui să 60% pentru 2030. Acum, cum ar trebui să arate restul pachetului? Intrăm în discuția uh, obiectivelor. Pot, trebuie să fac un compliment britanicilor că ei trec dincolo de 40%, 50% nu destul, dar mă rog, ei văd că au nevoie de mai mare ambiție, deci fericit guvernul, dar în rest ce văd din Marea Britanie, că și ei sunt în favoarea unor obiective neobligatorii. Pentru că deși ei uh, argumentează în favoarea unei singure obiectiv, unui singur obiectiv, dar ei doresc acum energie nucleară pentru 40, uh, 40 de ani și în această, lună, în această lună am aflat că Chris Davis dorește un, uh, un obiectiv fără CSC. Cu CSC, bun. Deci acum acestea ar fi obiectivele Marii Britanii. Bun. Dar atunci, măcar, e adevărat că ei sunt de acord că avem nevoie de mai mult decât dioxidul de carbon, dar eu aș dori regenerabile și nu nuclearul și CSC și eficiența energetică. Deci toți știm că eficiența nu are rezultate dacă nu facem politici specifice cu ea. Și cu regenerabilele, foarte pe scurt, oamenii spun că distorsionează piețele. Da, declarație făcută de președinții celor mai mari companii. Deci, ei spun asta. De ce? Pentru că 50% din eh, regenerabilele din Germania sunt acum în mâinile cetățenilor și nu în mâinile marilor companii. Sigur că asta le distorsionează propriile lor piețe și noi suntem în favoarea unei asemenea distorsionări, că nu dorim ca energia să se afle în mâinile multinaționale, multinaționalelor, ci în mâinile cetățenilor. Și asta e un alt avantaj al regenerabilor. Deci, dacă se plâng președinților, uh, președinții marilor uh, companii, ce să spun? Mare scofală. Noi ne dorim regenerabile. Și încă ceva despre subvenții. Știm că Comisia Europeană a examinat uh, problema. 100 de miliarde de euro merge în subvenționarea combustibilului fosil și doar 35% la regenerabile. Deci hai să schimbăm și sistemul de subvenții. Mulțumesc. Acum doamna Țavela. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή συμφωνώ σε πολλά από αυτά που είπε ο κύριος... Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu multe din ceea ce a spus domnul Șimanski și cu ceea ce a spus domnul Vidal Coadras mai devreme și voi putea să mă concentrez pe mai multe alte puncte și să fac câteva comentarii din partea mea, dacă îmi permiteți. Eu cred că cei doi uh, raportori uh, au reușit să ajungă la un compromis destul de bun și mai avem însă totuși destul de multe de făcut și de aici. În primul aliniat uh, se transmite, după părerea mea, mesajul în toate direcțiile, nu numai ideea că trebuie să transmitem un mesaj către Consiliu, să fim ambițioși, însă trebuie să fim și realiști și pragmatici. În martie am votat acest raport pe 2050 și cu acest raport am transmis un mesaj foarte clar mai departe uh, cu privire la opțiunea fără regrete, care este un obiectiv pe termen lung uh, pentru 2050. În acest raport pentru 2030, cred că ar trebui să ne concentrăm acum despre, uh, pe cum putem să rezolvăm problemele de astăzi în ceea ce privește funcționarea pieței interne de energie. Dacă ne uităm la ETS și ne uităm uh, la finalizarea pieței interne pentru energie. În același timp, trebuie să ne gândim și la faptul că industria cărbunelui și a gazului este oarecum în criză, pentru că gazul este în criză și, deși poluează mai puțin, nu este o situație foarte bună pe această piață. Vorbitorii din cealaltă dezbatere dinainte ne-au vorbit și despre costurile ridicate ale combustibililor fosili, deci a energiei din combustibilii fosili, dar să nu uităm că acesta este o parte din dificultatea pe care o avem, de fapt. Prețurile foarte ridicate la combustibilii fosili sunt o problemă, dar și diferențele în sistemele de subvenționare în statele membre sunt o problemă. În ceea ce privește regenerabilele, s-a spus că trebuie să uh, continuăm cu business as usual, cum făceam până acum. Dar uh, acordul la care s-a ajuns pe această temă pe raportul pe tema regenerabililor, la primul alineat se cere Comisiei să aibă un obiectiv pan-european uh, până în 2030. Eu cred că nu este nevoie să repetăm ceea ce am spus înainte. Putem să ne bazăm pe raportul royal și să folosim acest raport ca raportul Royal, îmi cer scuze, pentru ca să folosim aceste informații pentru, informa pentru discuțiile la nivel internațional. În ceea ce privește gazul lichefiat din America, acesta ar putea avea un uh, impact puternic asupra uh, energiei uh, și pieței interne. Și, de asemenea, cred că este important să și mulțumim acestor doi raportori pentru disponibilitatea de care au dat dovadă pentru a găsi acorduri și, în acest sens, sper, de asemenea, ca toți să putem lucra împreună, toți raportorii din umbră cu raportorii, să ajungem la un rezultat bun și uh, datorită unui dezbateri constructive. Mulțumesc foarte mult! Grație la colega Țavela. Abbiamo... Mulțumesc, doamnă Țavela, și am terminat acum cu intervențiile din partea raportorilor din umbră și trecem acum la colegii care au cerut cuvântul. Și începem cu domnul Lize, domnul Peter Lize. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult către cei doi raportori, doamna raportor și domnul raportor. Eu uh, sunt dintre cei care doresc uh, trei obiective obligatorii și Richard Zeber va mai confirma acest lucru la grupul de lucru pentru mediu din PPE. Am discutat despre acest lucru, dar putem vorbi și despre acest grup de lucru după aceea. Vreau să mai adaug un argument care se uită câteodată. În tratatul de la Lisabona scrie că Uniunea Europeană trebuie să promoveze ener eficiența energetică și regenerabilele și sunt uh, convins că vom găsi uh, juriști uh, care sunt capabili să ne demonstreze că o energie care se bazează numai pe obiectivele climatice este una care încalcă clauza tratatului. Deci trebuie să știm că cadrul pentru 2020 nu avea această clauză în tratatul de la Lisabona. Acum există și deci sunt de acord cu toți cei care uh, au fost de părerea lui Alejo Vidal Quadras, uh, care a spus că nu a fost o greșeală, că nu a existat un obiectiv obligatoriu în ceea ce privește eficiența energetică. Trebuie să facem acest lucru și chiar și dacă eu sunt pentru energiile regenerabile și cred că trebuie și acolo un obiectiv obligatoriu, sunt mai de părere că trebuie mai degrabă un obiectiv obligatoriu în ceea ce privește eficiența energetică, pentru că numai ea reduce costurile și astfel un euro pe care îl investim este mai bine investit și se reduc și costurile de sistem. În ceea ce privește curentul, uh, pentru curent de care n-ai nevoie, n-ai nevoie de rețele, n-ai nevoie de stocare, deci aceasta reduce costurile în mod considerabil. În ceea ce privește nivelul acestor obiective, adică cifrele care s-au stabilit, bineînțeles că nu este încă totul finalizat, dar eu știu deja uh, cam cum decurg uh, negocierile pentru formarea coaliției la Bundestagul German și m-am referit și la obiectivele uh, britanice, s-a spus uh, și la obiectivele europene, s-au spus de 50% ca obiectiv, iar la fel se întâmplă și la nivelul german. Există un capitol nou pentru protecția climatică și acolo noul guvern german se angajează pentru minim 40% în anul 2030 ca obiectiv de reducere și mi se pare un obiectiv foarte valabil pe care putem să-l susținem și eu voi înainta amendamente în acest sens. Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc, domnule Lize, și acum are cu, are cuvântul doamna Carvalho. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult raportorilor pentru raportul uh, întocmit. Pentru mine este foarte important să dăm o certitudine legislativă economiei și întreprinzătorilor, să ne uităm la orizontul de dincolo de 2020, la 2030 și chiar mai departe. Sunt absolut de acord cu colegii care au spus că e nevoie să corectăm unele din uh, punctele pe care le găsim în pachetul 2020. Unul din aspecte este cel care trebuie să dea mai mult imbold uh, competitivității economiei noastre, ceea ce nu se poate face fără trecerea prin eficiența energetică și prin rolul tehnologiei, adică cercetării și tehnologiei și investițiilor care trebuie neapărat susținută prin intermediul regenerabilelor. Un punct foarte important pentru țara mea este finalizarea pieței interne, pentru că dacă există o legătură între ceea ce facem noi aici și restul Europei, trebuie să avem și posibilitatea să avem mai multe energii regenerabile, altfel nu are niciun sens, pentru că nu vom avea niciodată resurse suficiente. Putem folosi mecanismele de cooperare numai printr-o legătură cu peninsula iberică și Franța. Apoi mai vreau să mă refer la nevoia unui acord global. Sunt convins că emiterea acestor obiective ar trebui să fie legată de un acord global în domeniul uh, schimbărilor climatice. Pentru însă a putea echilibra ceea ce am uh, stabilit pentru 2020, există mai multe scenarii care sunt, posibil, care sunt posibile. Una dintre, una dintre aceste posibilități, și avem și studii academice care demonstrează acest lucru, este că e nevoie de un obiectiv uh, combinat pentru eficiența energetică și uh, energiile regenerabile, ceea ce ar putea da și o anumită flexibilitate statelor membre care ar putea face mai mult cu acest obiectiv, pentru că cine face mai mult într-o parte poate să compenseze cu cealaltă parte. Aceasta ar putea da în același timp și mai multă um, siguranță tuturor uh, statelor. Industria trebuie de asemenea să știe pe ce poate baza. O altă idee este cea de a avea politici uh, foarte stabile pentru sistemul de transport. Sunt de acord cu Fiona Hall aici. Ar trebui să fie unul realist, însă acesta ar trebui să studieze ceea ce se întâmplă în toate uh, orașele, de exemplu, pentru reducerea dioxidului de carbon, și pentru a, reducere, pentru a reduce emisiile prin uh, transport. Realitatea este așadar mai complexă decât pachetul 2020. Deci obiectivul nostru este deci, să fim ceva mai complex de data aceasta și să încercăm să ne adaptăm la realitate. Cam aceasta este ceea ce vreau eu să spun și sunt de acord cu colegii dacă au și alte scenarii. Mulțumesc. Domnul Lainen are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să subliniez faptul că raportorii au arătat unde avem consens aici în Parlament și cred că consensul trebuie subliniat și în acest context. Suntem cu toții de acord că trebuie reduse mai departe emisiile. Știm că energiile regenerabile sunt o sursă valoabilă și valoroasă de energie în Europa pentru că sunt surse proprii și trebuie să le susținem. Avem și uh, așa numitele uh, fructe care sunt supracoapte în Europa, adică de fapt e vorba de de energetice care ar putea să fie folosite la maxim în Europa și care cresc cum ar veni în Europa, deci surse care aduc noi tehnologii cu sine. Apoi, uh, cred eu că trebuie să subliniem aceste trei puncte și în uh, document. Acesta este ideea mea. Cred că acest raport este singura șansă pe care o avem uh, înainte ca în ianuarie Comisia să vină cu raportul său și înainte de summitul de la, din această primăvară în care se iau decizii, va trebui deci să venim cu propuneri concrete pentru a spune cât dorim anume pentru anul 2030, ce cifre dorim. Și acela va fi testul uh, pentru a vedea dacă suntem cu adevărat curajoși sau dacă nu vrem să ne bălăcim decât în generalități și să nu spunem nimic concret. Aș vrea să spun de asemenea și că energia este foarte scumpă, e adevărat, dar aceasta nu înseamnă numai că politica climatică este responsabilă. Și petrolul și gazul joacă un rol important, sunt combustibili la nivel uh, mondial și nu au neapărat legătură cu pachetul climatic al Uniunii Europene. Cine spune că Uniunea Europeană nu a adus decât 11% din emisii, pot să spun și că China este cel mai mare investitor în energia eoliană și probabil că sunt și cei mai îndepărtați în tehnologie în ceea ce privește mașinile electrice. Deci avem totuși și anumite uh, breakthrough-uri tehnologice în anumite alte părți ale lumii pe care nu trebuie să le scăpăm din vedere și trebuie să le luăm din urmă. De aceea, planificarea este importantă în domeniul industriei și de aceea vreau să-i spun și domnului Simanski că așa este, am avut o repartizare a sarcinilor sarcinilor în pachetul 2020. Nu toate statele membre pot să fie la fel de bune și de performante în toate capitolele. Avem nevoie de un obiectiv al Uniunii, dar cred că putem să garantăm și că există o repartizare până în 2030, cine să facă cât și ce. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul? Girec. Gherec. Mulțumesc, doamnă președinte. Haideți să ne întoarcem acum, dacă îmi permiteți, la originile acestei uh, teme. La începutul dezbaterii inițiale. Pentru că cred că de acolo am ajuns să facem greșeli. Am văzut că emisiile de dioxid de carbon sunt uh, răul cel mai mare, însă eu cred că ceea ce au spus verzii, colegii mei adinauri, e mai degrabă valabil, pentru că este mai degrabă ca și cum ar citi într-o bulă de cristal. Uh, Trebuie să ținem cont de faptul că la Varșovia va avea loc în curând summitul energetic și acolo vom putea să clarificăm anumite lucruri. Rapoartele IPCC, cred eu, exagerează impactul emisiilor de dioxid de carbon. Știm care sunt rezultatele momentan. Deci, haideți să încercăm să facem pe avocatul diavolului și să plecăm de la premiza că au dreptate. Deci, până în 2020 avem un anumit obiectiv. Ce înseamnă că avem acest obiectiv la nivel global? de fapt, nici măcar nu e vorba de 1%, nu? Poate că așa numita zi uh, a Apocalipsei, uh, care a fost numită ca fiind în 2050, când o să ne depășim uh, cei 2%, cei 2, creșterea temperaturii cu 2 grade la nivel mondial, Uh, va putea să vină cu 5 zile mai devreme. Deci, iată, numai 5 zile mai devreme față de prevederi. Concluzia mea în acest context este că premiza de la care am plecat că o economie bazată pe emisii scăzute de carbon este foarte importantă, nu este neapărat așa de validă în ceea ce privește competitivitatea noastră. Așa cum a subliniat și domnul Șimanski foarte bine, cred că pachetul nostru climatic ar trebui să fie modificat cât se poate de repede, ar trebui să spunem da la inovare, ar trebui să spunem da la politicile care să sporească eficiența energetică. Mulțumesc și acum cuvântul domnul Zeber. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să îi felicit pe cei doi raportori pentru că, într-adevăr, au uh, subliniat încă o dată baza pe care toată lumea o susține, dar vreau să mai susțin și uh, ceea ce au spus alți colegi uh, și Peter Lize și alții. Cred că în Europa putem să ajungem la o schimbare de paradigmă care este absolut necesară și în legătură cu uh, o Europa competitivă. 2008, avem un pachet pentru 2008 uh, pe care îl analizăm în momentul de față. Unele lucruri au funcționat bine, unele mai puțin bine și la unele chiar e o situație critică. După cum spuneam, am atins o reducere a uh, emisiilor de dioxid de carbon. Am putea să fim mai, ambițio- mai ambițioși, dar la eficiența energetică constatăm cele mai multe probleme, deși am fost consultați de către mulți experți și ni s-a spus că există foarte multe uh, potențiale pe care putem să le folosim, de exemplu, în domeniul izolărilor, uh, clădirilor și așa mai departe. Deci, cred că legislatorul ar trebui să se gândească, în primul rând, cum am putea să ne favorizăm aceste potențiale pentru ca să poată și consumatorii să profite de ele și economia noastră la fel. În al doilea rând, în ceea ce privește regenerabile, s-a discutat mult despre ele, există foarte multe foarte multe subvenții care s-au investit și am vrut să caut câteva cifre ca să vă dau câteva exemple, să vă citez acum din raportul energetic mondial din 2012, ca să vedem care este situația la nivel mondial. Se constată așadar că în 2011, la care se referă acest raport, subvențiile pentru energia fosilă a crescut, au crescut enorm, cu 30% de procente în plus față de 2010 și în 2011 erau 523 de miliarde de euro care s-au investit în uh, combustibili fosili sau uh, resurse energetice fosile. 88 de milioane au fost însă numai investite în uh, energiile regenerabile. Deci să ne gândim la care este situația la nivel mondial. Și în Europa, haideți să vă dau cifrele, în 2011 26 de miliarde de subvenții pentru uh, combustibili fosili, plus 40 de miliarde pentru cheltuieli uh, legate de sănătate și nu știm dacă aceasta trebuie să fie calculate și ele, dar au fost 35 de miliarde pentru energia nucleară și 30 de miliarde pentru energiile regenerabile. Așadar să ne prefacem că problema sunt subvențiile pentru energiile regenerabile este ca și cum n-am înțelege care este realitatea. Trebuie să ne uităm la această cifră, la aceste cifre, le am aici în față, nu sunt cifrele mele, îmi pare rău, uh, Bernard, Uh, Bernd, uh, deci poate comisarul tău Oettinger le-a produs, poți să-ți dau și documentul să verifici. Trebuie să vedem deci cum continuăm în acest uh, context și ce facem, pentru că, după părerea mea, fără regenerabile nu se poate continua, dar nu aceasta a fost problema mai degrabă sectorul transporturilor au o situație specială, sectorul Polonia este într-o situație specială, dar nu putem să facem pentru țări în particulare o politică europeană pe măsură. Deci eu zic că era important să vedem și privirea de ansamblu. Mulțumesc! Grazie, la parola Correiro de Campos. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Del Campos. <clears throat> Grazie, președinte. Muito rapidamente, três pontos. O primeiro. Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi să evoc succint trei puncte. În primul rând, acum câțiva ani totul era previzibil. Astăzi nimic nu mai e. Faptul că acum există gaze de șist în Statele Unite a făcut ca economia din această țară să fie mult mai competitivă decât la noi. Și astăzi se înlocuiește cărbunele cu gaze de șist acolo și cărbunul este importat în uh, Europa. Apoi, uh, dezvoltarea tehnologică, dezvoltarea energiilor regenerabile este o poveste de uh, succes Uh, faptul că am ajuns la o prezență de 30% uh, este un lucru remarcabil și ar trebui să menținem obiectivul de 20% pentru 2030. Sigur, costă bani, dar totul costă și există foarte multe inovații tehnice care sunt necesare ca aceste rețele inteligente pentru ca și uh, sistemul de transport să fie mai eficient și cheia okay, până la urmă o reprezintă eficient eficiența energetică. Până acum am folosit acest termen aproape uh, în exclusivitate cu conotații retorice, însă trebuie să ne întoarcem în realitate și să o punem într-adevăr în practică. Și apoi um, rețelele energetice transeuropene. Dacă nu dezvoltăm o piață, vom fi perdanți pe toate planurile. Vom pierde din eficientizarea energetică, vom pierde caracterul durabil al dezvoltării noastre și dacă va exista Um, există un regulament pentru rețelele europene, dar în, la nivel național situația este mai proastă decât acum șase luni, pentru că um, este iarăși vorba de izolarea uh, energetică, dar unele țări uh, se opun, însă toate aceste lucruri funcționează doar cu investiții și e important să existe o stabilitate uh, economică pentru aceste investiții. Trebuie așadar să devenim mai uh, clari în ceea ce susținem și n-am acum timpul necesar să intru în detaliu. Dacă avem obiective clare, avem mai multă stabilitate pentru piețele noastre. Doamna Corola, mulțumesc foarte mult! Recent, când m-am întâlnit cu potențialii mei uh, alegători în Finlanda, am avut uh, la mine un pepene și o piatră de aproape aceeași mărine și am spus că am încercat uh, să extragem apă dintr-o piatră în timp ce în rest uh, lumii poluția, cer scuze, poluarea crește. Iată deci o problemă cu care ne confruntăm pentru nu obiectivul în sine, ci faptul că am ales o metodă așa de costisitoare. Uh, acest proiect de raport însă mi se pare unul foarte echilibrat și aproape că mi-aș dori să nu fie niciun amendament. Sunt foarte multe argumente bune și, uh, și Europa uh, este în curs de a atinge obiectivele preconizate pentru 2020 și, într-adevăr, doar 11% este participarea Europei la gazele cu efect de seră la nivel mondial. Noi trebuie să ne asigurăm că lucrăm uh, uh, pe aceleași baricade și că avem o strategie. S-a spus că anumite regenerabile ar trebui constituite majore acum și, sau mature acum și că ar trebui să se renunțe la subvenții. Sunt uh, de acord, ar trebui să se caute uh, profitabilitate pe piață și nu susținerea uh, societății aici. Și ar trebui să renunțăm la toate subvențiile, inclusiv pentru combustibilii fosili. În special, nu ne dorim ca regenerabilele să fie răsfățate cu uh, subvenții, pentru că dacă facem acest uh, lucru, uh, blocăm lucrurile într-o situație în care aceste tehnologii nu sunt competitive. În raportul Buzek se solicita un studiu pentru analizarea tehnologiilor regenerabile și important este să avem prețuri competitive pentru a Uh, preveni delocalizarea. În ceea ce privește aliniatul 23, unde se vorbește de um, avea în vedere PIB-ul unei țări la stabilirea țintelor viitoare, PIB-ul trebuie uh, văzut uh, în sensul că potențialul până la urmă trebuie dezvoltat în, uh, la nivel european și până la urmă în aceste uh, țări uh, unde PIB-ul poate nu este la fel de mare, acest potențial este cel mai important. Domnul Prodi. Mulțumesc. În primul rând, felicit uh, și urez succes negociatorilor care de săptămâna viitoare vor trebui la Varșovia să poarte discuția privitoare la emisiile de gaz cu efect de seră și zare. Personal n-am multe speranțe pentru că până când nu vor uh, fi luate în considerare declarațiile de la Bali privitoare la responsabilitatea comună și diferențiată, noi nu vom putea să facem propuneri care să poată fi acceptate de mai toată lumea. Uh, specific, în ce privește obiectivul 2030, foarte rapid aș dori să fac câteva observații. În primul rând, raționalizarea maximizării eficienței energiilor regenerabile. Din acest punct de vedere, e absolut necesar să avem o rețea electrică uh, cu înaltă eficiență de transport, în altă tensiune, continuă un fel de coloană vertebrală europeană care să permită exploatarea optimă a energiilor regenerabile, menținând energia sub formă de energie electrică, deci cu flexibilitate maximă de utilizare. Apoi, trebuie să ne gândim și la a pune la punct uh, adaptarea, de exemplu, a, la schimbările climatice și de să utilizăm energiile, energiile regenerabile uh, care există în teritoriu, ca de exemplu biomasele, rezidurile agricole și silvice, și să facem uh, o conversie spre gaz și să le utilizăm în celule cu combustibil de înaltă eficiență. în aceste celule, mai ales cele cu oxid solizi, care au o eficiență de aproximativ 75%, și deci cu acest nivel înalt de eficiență electrică permit uh, și satisfacerea utilizării la temperatură joasă prin pompele de căldură. serie uh, uh, Deci Există o serie întreagă de inovații care, practic, ne permit să evităm arderea. care este cauza principală a poluării atmosferice, dincolo de încălzirea climatică. Mulțumesc. Grazie. La parola colega Van Brent. Prego. Doamna Van Brent, acum. Dank u, voorzitter. Um, ik zal het ook kort houden. Ik denk dat er al veel, heel veel goed... Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi succintă. Eu am încredere în, în raportorii din umbră din grupul meu politic, însă cred totuși că vor mai apărea câteva amendamente La punctul de plecare al raportului aș avea ceva de adăugat. La punctul A, de pildă, se spune că clima și eficiența energetică sunt foarte importante, lucruri la care subscriu, desigur, și că uh, lucrurile trebuie îmbinate și cu asta sunt de acord, însă trebuie să avem un tratament uh, egal Apoi, uh, un pic copilăresc, se uh, spune că viitorul uh, planetei depinde de continuitatea cu aprovizionare de energie. Sigur că trebuie să ne gândim la viitorul planetei, la sănătatea publică și calitatea vieții. Acestea sunt priorități primordiale până la urmă. Apoi, în ceea ce privește stabilirea prețurilor, prin intermediul energiilor regenerabile în Flandra, dar se vede și în restul Europei, uh, prețurile devin de neplătit. Asta este însă un slogan publicitar foarte inteligent al uh, sectorului de combustibili fosili. Și eu cred că în Parlament trebuie spus uh, adevărul. păcat că Comisia spune în acest raport că energiile uh, neregenerabile beneficiază de o subvenționare mult mai mare decât uh, cea regenerabilă și apoi a fost eliminat acest pasaj, îl uh, regret și trebuie spus acest adevăr. Uh, și noi trebuie pe viitor să punem accentul pe acele tipuri de energie care sunt uh, importante pentru viitorul nostru. Mă bucur că au fost preluate și elemente importante. Eu cred că ar trebui să depășim etapa cu obiectivele și haideți să luăm în sfârșit decizii în ceea ce privește sistemul de comercializare a emisiilor și altele importante. Doamna Lepaj. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că cele trei obiective sunt indispensabile și trebuie să fie obligatorii. În al doilea rând, competitivitatea economiei poate să fie cuplată cu clima. Cifrele care ne-au fost date sunt foarte clare și dezbaterea noastră, dragi colegi, mă face să mă gândesc la dezbaterea din secolul XIX dintre fabricanții de diligențe cu cei ai viitoarelor automobile care le prezentau uh, proiectele lor. Deci e clar că energiile de mâine și deja de azi sunt cele din surse regenerabile și că fosilele sunt uh, cele de ieri. Deci, chiar să spui întrebarea dacă trebuie să alegi între una și alta, mi se pare depășit. A fi o atitudine depășită. În al treilea rând, în ce privește industriile noastre, ar fi timpul să uh, nu ne mai uh, lăsăm uh, la mâna industriei chineze și altora în noile sectoare în ce privește ecotehnologiile, internetul, orașul durabil, mașina electrică, toate astea sunt domenii în care noi rămânem în urmă. Întreprinderile noastre ar trebui să fie lideri. Dar nu cu obiective minime vom reuși așa ceva, astfel încât există obiective ambițioase și de altfel parțial atinse și au legătură cu competitivitatea eh, întreprinderilor noastre și dezvoltarea noastră industrială. Și în ultimul rând e clar că putem ține cont de situații particulare. Înțeleg eh, situația Poloniei, dar nu e un motiv suficient pentru ca un, o situație particulară să devină o regulă generală. Uh, Doamna Herzog. Mulțumesc, doamnă președinte, și uh, mulțumesc pentru că insistați asupra respectării timpului de vorbire. Trei lucruri. În primul rând, sunt perfect de acord cu cei care spun că avem nevoie de mai multă cooperare transfrontalieră între statele membre, mai multe sinergii și, prin urmare, avem nevoie de obiective combinate și obligatorii, pentru că reprezintă un instrumentar uh, necesar care să uh, înlocuiască metoda comunicare pe care o avem în domeniul energiei. În al doilea rând, competitivitatea. Trebuie să vedem unde este avantajul distinctiv al Uniunii Europene. Nu e vorba de diferitele resurse, ci despre știința de, uh, care poate fi inclusă în orice fel de tehnologie și de aceea trebuie să punem accentul pe crearea de cunoștințe și mă refer aici și la drepturi de proprietate intelectuală și brevete în domeniul energiei. Asta în special în condițiile în care constatăm acum că se construiesc foarte multe stații uh, energetice cu tehnologie din altă parte. Eu cred că ar trebui să uh, vorbim despre valoarea adăugată uh, în ceea ce privește utilizarea energiei. Și aceste cunoștințe trebuie să vină din sectorul industrial și trebuie să devină forța motrică pentru a evita uh, ca industria chimică, de pildă, să uh, producă rezidurile pe care le produce astăzi. Așadar, competitivitatea Europei până la urmă se regăsește la nivelul cunoștințelor și a tehnologiei. Și sigur că aici se impun și investiții. Noi trebuie să analizăm cu uh, atenție partea de furnizare în domeniul energetic și fără această industrie furnizare, de furnizoare nu putem să abordăm această transformare pe care ne-o dorim. Și în ultim rând, Progresul nu este nu constă în a vorbi despre acest lucru, ci în a lua măsuri în timp. Și dacă adoptăm această a doua variantă, atunci cred că avem ceva de realizat pentru 2020. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Rubic. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i felicit și pe raportori. Cred că direcția generală e bună. Problemele apar în ceea ce privește industria prelucrătoare din Europa. Trebuie să avem grijă ca locurile de muncă să se păstreze aici și chiar să se creeze noi locuri de muncă, să devină posibile. De aceea cred că sistemul de comercializare a emisiilor, respectiv uh, conceptul viitor, ar trebui să se uh, rezume la partea de uh, producție și nu la partea de prelucrare, pentru că, sigur, consumatorii noștri vor decide pe viitor ce produse uh, vor uh, fi consumate și poate ar trebui să analizăm această amprentă de carbon a produselor și să venim eventual pentru acele produse cu o amprentă redusă de carbon, o reducere de TVA pentru a veni astfel cu o stimulare a achiziționării respectivelor produse. Eu cred că cele trei obiective enumerate sunt demne de a fi susținute și cred că eficiența ar trebui pusă în centrul uh, preocupărilor, dar și siguranța aprovizionării, care va avea un rol important de jucat, la fel ca și uh, prețul uh, accesibil al energiei. Sau energia trebuie să devină din nou accesibilă ca preț și mm, lucrurile se leagă și de subvențiile de stat. Cred că aici trebuie găsit un nou cadru care să echilibreze concurența între energii regenerabile și fosile Ar trebui de asemenea să ținem cont de costurile eh, energetice ehm, de pe întreaga durata ciclului de viață și dacă facem un calcul uh, de acest fel, vom constata că, până la urmă, costurile sunt cu totul altele și va trebui să ne îngrijim ca noile tehnologii să fie uh, cu costuri variabile zero, dar uh, să, ai, să fie susținute totuși la nivelul investițiilor. Mulțumesc, doamna Bobanski. Mulțumesc foarte mult. Eu cred că raportul colegilor noștri este unul echilibrat uh, și bine elaborat și mm, sper că principala direcție abordată nu va fi modificată ca urmare a diferitelor opinii exprimate și amendamentelor care se vor înainta. Sper așadar că se va păstra în linii mari așa, așa cum au spus și alți colegi. Îmi dau seama că avem o dezbatere foarte importantă aici astăzi, care se va continua și în lunile viitoare, când vom discuta despre politicile noastre în domeniul climatic și energetic pentru viitor. Domnul Vidal Quadras a început prin a spune că politica în domeniul climatic a dominat uh, sfera preocupărilor în ultimul timp și cred că se impune restabilirea acestui echilibru și redefinirea instrumentelor și mecanismelor. Știu că unii dintre colegii noștri au spus că ar trebui să continuăm uh, ca până acum, să devenim chiar mai ambițioși și să acționăm mai rapid. Sigur, e o abordare. Însă, dacă păstrăm acest obiectiv triplu, atunci cum anume se relaționează cele trei eh, obiective? De aceea cred că ponderarea acestor obiective în fiecare stat membru ar trebui să fie diferită, pentru că există state membre unde pentru a realiza un anume obiectiv, de pildă eficiența energetică, ar fi mult mai ușor iar un alt stat membru ar putea face mai mult decât uh, în privința celorlalte două obiective. Sigur că uh, obiectivele globale ar trebui să rămână aceleași, reducerea emisiilor uh, de gaze cu efect de seră. Însă există mai multe moduri de a realiza aceste obiective. Cred că politicile noastre ar trebui să fie mai sofisticate uh, și să nu aibă o abordare unilaterală. Și încă ceva cu privire la strategia uh, de la Lisabona. Uh, s-a vorbit foarte mult de securitate și e important ca Europa să devină independentă din punct de vedere energetic. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Lange. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că proiectul de raport este unul foarte bun. Sigur că uh, ar putea deveni ceva mai precis pe anumite aspecte punctuale. Dar uh, prin confirmarea celor trei obiective aici, cred că s-a mers pe calea cea bună. Totuși s-a modificat ceva uh, în ceea ce privește aceste trei obiective și anume în mod uh, major și anume au, um, au venit în prim plan eficiența energetică și competitivitatea și acest lucru are de a face cu producția de energie, pentru că dacă vedem că în Statele Unite prețurile au scăzut deja cu 30% datorită gazelor de șist și uh, când constatăm că întreprinderi majore investesc uh, în Statele Unite, în industria productivă, acest lucru nu ne poate lăsa rece. Și apoi, sigur, există dezechilibre la energiile regenerabile, uh, Modelul german, care vine cu prime pentru injectarea în rețea, nu este bun, pentru că s-au făcut uh, investiții la nivel de miliarde și iată rezultatul. De aceea și-am dorit să intervin, pentru că domnul Seber a venit cu niște uh, date comparative, dar aici Comisia Europeană vorbește doar de subvențiile de stat însă legea de resort din uh, Germania până la urmă este susținută de consumatori. Și e vorba până la urmă de aproape 20 de miliarde de euro pe an, pentru că există această garanție la injectarea de energie produsă în rețea. Și efectul de pildă, o supraproducție în domeniul eolian face ca Polonia și Olanda să primească gratuit uh, curentul electric uh, suplimentar și în Olanda au uh, scăzut prețurile în timp ce în Germania prețurile au crescut cu 6 cenți. Aceste dezechilibre trebuie așadar eliminate și dacă se spune aici la punctul 23 că ar trebui conectate și insulele la rețeaua uh, europeană, trebuie să spun că nu e important ca în Malta să aibă o conductă, ci poate că e mai bine ca uh, de pe petrol să treacă la eoliene și uh, <clears throat> energie solară. Ideea este că avem un potențial uh, neexploatat și aici, asupra acestuia, ar trebui să ne concentrăm. Mai sunt două intervenții și voi da acum uh, cuvântul domnului Șimanski, care <clears throat> a <clears throat> dorit să intervină pentru că dorește să plece ulterior și apoi uh, doamna Delvo. Mulțumesc. Într-adevăr trebuie să plec la orele 11, deci vreau să încerc să răspund la comentariile făcute. Deci, în primul rând, un avertisment eh, că toată lumea. Nu cred că trebuie să ne înțelegem aici, să ne înșelăm aici, să nu ne închipuim că avem o soluție miraculoasă pentru toată situația. Nu cred că uh, putem avea o singură soluție pentru fiecare. Avem nevoie de multe instrumente, securitate energetică, uh, uh, politici care să ne susțină dezvoltarea echilibrată, nu e vorba de a intra în conflict, ci de a avea uh, politici care să se um, completeze una pe alta, nu să se suprapună. Bun, în Europa avem fie surse convenționale, regenerabile, nucleare, avem nevoie de un mix. Avem nevoie de un mix echilibrat ca să ne asigurăm că funcționează bine pe piața energetică europeană, pentru că nu uh, putem uh, spune că avem o singură sursă locală de energie care va rezolva întreaga situație. Regenerabilele singure nu vor rezolva situațiile, gazul de șist nu va rezolva întreaga situație, deci trebuie să avem un mix echilibrat uh, din, uh, alcătuit din uh, mai multe surse de energie și mă surprinde că mulți dintre noastre se referă la China ca un model în politicile de climă. China, de fapt, e uh, Chiar statul în care în fiecare săptămână, cred, în medie, se construiește o nouă centrală care funcționează pe bază de combustibil fosil. Nu cred că asta e calea înainte. Există instrumente fiscale utilizate care pentru un moment dat le alimentează bugetul și le urez succes, dar nu cred că e o bună politică climatică. Să vedem numărul de autovehicule, automobile, Uh, din China în acest moment. Toate funcționează pe bază de combustibil fosil, nu pe bază de aburi. <laughs> Deci, haideți să ne concentrăm pe propria noastră experiență și pe potențialul pe care, potențialul pe care îl avem noi cu pe sursele de energie pe care le avem noi, convenționale, gaz de șist, sunt de acord, deci nu se va schimba așa întregul peisaj în Europa. Sunt țări care plătesc preț dublu eh, decât eh, altele eh, decât Marea Britanie, menționată doamna Hall. Cred că pentru aceste țări poate crește competitivitatea. Deci este un instrument de piață, nu va schimba toată situația, dar este un instrument. Uh, Obiectivul raportului nu e să judece care e relația dintre aspectul energetic și cel științific. Însă noi trebuie să acționăm cu instrumentele noastre politice să, să reușim să îndeplinim obiectivele. Cred că dacă privim importurile și exporturile, sunt diferențe acum. Și cred că e cazul să privim din nou tabloul general în ce privește eficiența energetică și regenerabilele, uh, obiectiv, potențialul poate e distorsionat. Deci dacă nu reușim să revenim la un echilibru, cred că vor apărea conflicte, tensiuni, instabilități uh, în cadrul legislativ. Vrem să evităm așa ceva. Deci să spunem că um, combustibilul fosil e, aparține trecutului. Bun, e o <laughs> foarte bună manifestație de natură politică, dar e departe de realitate. Uh, pentru că 80% din uh, cerința energetică pentru niște bune, ani de acum înainte vor fi îndeplinite din combustibil fosil, poate carbonul, cărbunele și nu îmi place mie neapărat. Eu aș dori să folosim energia solară, eoliană și așa mai departe, dar asta e realitatea. Dacă nu uh, ținem legătura cu realitatea, ne poate duce la o situație în care vom avea doar abordare unilaterală. Raportul nostru își dorește o abordare multilaterală care să ne permită să ne îndeplinim și obiectivele, care să fie viabile din punct de vedere economic și să fie și interesantă pentru partenerii noștri, nu doar pentru noi înșine. Noi trebuie să-i convingem pe ei că poate drumul nu este lipsit de obstacole, însă ne va conferi un, ne va conferi un echilibru între ecologie și uh, economie. Și asta este, asta este miza raportului. Mulțumesc! Mulțumesc uh, și acum, uh, în încheiere, înainte de a da cuvântul com- doamnei Delvo, dau cuvântul uh, comisiei, dar în primul și în primul rând domnul Rossi. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că e, vor, e nevoie mai mult, de mai mult curaj când elaborăm textele, deci eu invit raportorii să insiste mai mult în legătură cu piața unică a energiei, deoarece cred că este soluția pentru a avea o utilizare optimă a energiilor regenerabile, pe de o parte, dar și pe de altă parte, pentru a da același preț pentru întreprinderile uh, citadine. Eu mă gândesc la exemplu italian care e desperiat. Întreprinderile italiene plătesc 130% în plus uh, la energie decât întreprinderile din Franța sau din Polonia. 80% în plus decât uh, ceea ce plătesc uh, firmele din Germania și dacă vorbim în schimb de țări terțe, 400% Italia în plus decât ce plătesc firmele din SUA. Deci e indispensabil ca măcar în Europa să nu există concurență între firmele care lucrează pe piața liberă și state care fac parte de aceeași Uniune. Însă în ce privește insistența cu angajamente foarte grele, masive pentru regenerabile și lupta împotriva schimbărilor climatice, contra industriilor noastre, eu cred că trebuie să prevedem și compensații, mai ales despăgubiri, mai ales pentru firmele care lucrează în țări terțe și apoi importă în Uniunea Europeană, uh, sigur, cu comportament concurențial, pentru că, cu costuri concurențiale, pentru că plătesc mai puțin, au mai puțin, uh, au un cuvânt mai uh, mic de spus în legătură cu lupta împotriva schimbărilor climatice, deci e o concurență neloială. Deci trebuie să avem curajul să spunem că Bine, dacă avem aceste angajamente excepționale impuse firmelor noastre europene, pe de altă parte hai să pretindem ca și ceilalți sau respectă aceleași reguli sau plătesc mai mult, plătesc o taxă. Grazie, colega Rus. Mulțumesc. Și acum doamna Estrela. Mulțumesc, doamnă președintă. Este aceasta o dezbatere pe care nu o avem pentru prima oară în Comisia noastră de mediu și în închipui că și în Comisia ITRE. Pentru că tratează o chestiune foarte importantă, clima, energia, toate acestea sunt chestiuni centrale ale politicii europene ă, și criza a demonstrat deja ceva, și anume că e necesară o schimbare radicală pentru o dezvoltare durabilă din punct de vedere energetic și de mediu și în același timp care să poată genera uh, bogăție și ocupare. Din acest punct de vedere, Uniunea Europeană trebuie să rămână ambițioasă și să aibă un rol de lider în lupta împotriva schimbărilor climatice Deci trebuie să ne menținem ambițiile în a reduce emisiile de gaz cu efect de seră. Europa trebuie să promoveze investițiile în energie regenerabile. Nu se înțelege de ce Europa continuă să subvenționeze combustibilii fosili. Apoi trebuie să fim mai exigenți uh, în legătură cu eficiența energetică. Um, pentru reducerea costurilor trebuie să reducem și factura la energie. Deci energiile regenerabile reprezintă viitorul nostru și pe ele trebuie să ne concentrăm în mod prioritar. Mulți susțin că Uniunea ar trebui să aibă o politică energetică comună după cum s-a spus deja de către alți colegi, ca să nu existe țări care să dispună de o anumită strategie, alte țări să aibă alte strategii și firme care să trebuiască să plătească din această cauză costuri prea ridicate la energie. Deci trebuie să fie o, o, egal, o situație de egalitate pentru toți. Mulțumesc, am mai cerut uh, cuvântul și domnul Lize. Uh, din nou, vă rog. Ja, möchte... Mulțumesc. Vreau să mai clarific două, trei puncte pentru ca să nu existe neînțelegeri. Cred că colegul nostru, Werner Lange, a spus ceva foarte important pe care l-a repetat și doamna Estrela adineauri, mai ales în domeniul uh, energiilor regenerabile, nu există prea multă armonizare. Și după cum a spus și doamna Delvo, această acțiune necoordonată în domeniul extinderii acestor surse de energie este o mare problemă. Trebuie de aceea să investim în stocaje, în uh, managementul acestor resurse și să încercăm să ne coordonăm mai bine. Se poate face acest lucru mai ușor, fără costuri prea mari, dacă lucrăm uh, transfrontalier. Însă aceasta nu este, de fapt, nu vorbește împotriva unui obiectiv uh, obligatoriu pentru energiile regenerabile. Dacă nu se mai continuă extinderea lor, atunci nu se poate vota nimic și nu se, nu se poate, îmi cer scuze, coordona nimic. De aceea, Aș vrea să vă mai atrag o dată atenția asupra faptului că punctul cel mai slab al pachetului energetic și climatic de până acum a fost faptul că nu aveam un obiectiv obligatoriu pentru eficiența energetică și deci lucrurile nu prea rimau. Acum, ulterior, vom avea o directivă care însă după aceea va duce la probleme la uh, comercializarea cotelor. Un ultim punct apoi, bineînțeles că lucrurile nu sunt în viață alb și negru, nu putem să spunem că peste tot, toată lumea ne imită politica uh, noastră energetică, dar cum a spus domnul Șimanski, că nu se întâmplă nimic pe lumea aceasta în rest, este greșit. Noi am fost cu delegația Envy la Washington și am învățat că, de exemplu, la mașinile personale, valorile care au fost deja stabilite în Marea Britanie, în uh, Statele Unite, sunt mai, uh, mult mai uh, grave, mult mai, mai stricte decât ceea ce facem noi la nivel european, iar Obama a spus, de exemplu, că pe piață, ce anume, domnul Lange fără microfon, deci nu se poate compara totul 100%, dar vreau să dau numai un exemplu că totuși acolo există inițiative de protecție climatică. Uh, Sigur că există și alte excepții și nu sunt împotriva unei uh, coordonări mai bune în Europa. Există o propunere legislativă, doamna Sartori bate în semn să termine vorbitorul, domnul E a doua intervenție a dumneavoastră, domnule Lize, îmi pare rău. Doar o frază, vă rog, doar o frază ca să nu las în aer ce am spus. Există o propunere care uh, poate fi adoptată fără congres pentru valorile limite, pentru uh, centralele cu energie fosile, care este mai strict decât ceea ce am putea noi vreodată să ne imaginăm în Europa și toți spun atunci că e mai bine să facă comercializarea cotelor, deci noi nu suntem singurii pe lume care facem protecție climatică. Mulțumesc! Grazie, ricordo che i tempi vanno Mulțumesc, vă rog, reamintesc, una din primele reguli ale convieții pașnice este să respectăm timpul de vorbire. Și acum dau cuvântul șefului Unității pentru strategii și evaluări economice ale Unității direcție Generale Climă a Comisiei. Vă rog. Mulțumesc uh, și mulțumesc raportorilor uh, pentru acest raport foarte important pentru noi, deoarece Comisia se pregătește să vină cu un pachet pentru 2030, poate chiar la începutul anului viitor, dacă mi gândesc câteva puncte ca urmare a discuției dumneavoastră, în primul rând, să vorbim mult de echilibru între competitivitate, securitate energetică și schimbări climatice și durabilitate și cred că acestea sunt puncte centrale ale gândirii Comisiei pentru a avea un cadru coordonat și cred că una din chestiunile menționate aici de multă lume și se regăsește și în raport uh, e faptul că crește factura la import pentru petrol și gaz 500 de miliarde de dolari s-au menționat în ultimii ani și e îngrijorător faptul că nu e vorba de doar 3,2% din PIB, ci și că e de două ori mai mare factura decât a fost în ultimii 20 de ani ceea ce e un aspect crucial al, pentru competitivitatea noastră și ne arată că nu doar că trebuie să existe un echilibru, ci și multe sinergii între diferitele aspecte ale politicilor noastre, cadrul politic de uh, mediu, energie, securitate energetică, schimbări climatice, avem multe instrumente pentru eficiența energetică, inovare, energie regenerabile, și trebuie create sinergii între ele. În al doilea rând, cred că raportorul domnul Șimanski a pus uh, accentul pe acțiunea globală și din perspectiva climei asta este foarte important uh, dacă trebuie, dacă dorim să rezolvăm și problemele, după cum au spus mulți aici. această săptămână începe viitorul, următorul COP la Varșovia, conferința părților, care este un nou pas pentru conferința de la Paris din 2015, unde uh, se va încerca să se ajungă la un acord global pentru perioada post-2020. E încurajator, cred eu, că la uh, ultimul forum al marilor economii și China și SUA au spus că vor veni cu propuneri cu planul lor post-2020 înaintea copului de la Paris din 2015. Deci, e bine că, iată, cei uh, doi donatori, cei mai mari, spun că vor uh, veni în următorii ani cu propuneri concrete uh, pentru acorduri internaționale pe viitor. Și aș vrea să mai spun uh, în legătură cu eforturile făcute de alții, că săptămâna asta a fost un, emis un raport eh, din partea Centrului Comun de Cercetare al Comisiei, care în fiecare an publică un raport în legătură cu emisiile globale eh, și în fiecare an vin cu știri proaste, pentru că în fiecare an avem emisiile care cresc rapid în întreaga lume și este total incoerent cu ce vrem noi să facem cu cele două grade, dar pentru prima oară acest raport anual spune că există un fel de decuplare uh, dintre ale, uh, emisiilor globale de creștere economică și asta e legat de specific de politici întreprinse în țări include dezvoltare și mai ales de China. Cred că e prima oară că acest raport anual face această legătură între decuplare și politicile la nivel mondial. Și în final, încă două puncte în legătură cu ETS și non-ETS. În primul rând, este e sistemul de comercializare de cote de emisii. Cred că e important să spunem că, ca urmare, cărții verzi sau au existat consultări între părți și a existat un consens că ITS-ul este unul din principalele uh, instrumente pentru a mare eficiența costurilor, important pentru a avea abordare comună în Europa și a nu avea fragmentare acțiunilor și moduri diferite de a ă, aborda politicile de mediu în Europa. ceea ce nu duce la creșterea costurilor și, uh, de exemplu, doamna Holda, nu numai s-au referit la, la importanța sectorilor care nu aparțin de ETS. Da, aspect foarte important a pachetului, al pachetului actual, un efort de partajare a luării deciziilor, transportul, clădirile, uh, aici se văd cele mai mari co-beneficii în termen de economisire a carburantului, de eficiență energetică, pentru că mult petrol, mult gaz se folosește în aceste sectoare, benzină, uh, în sectorul transporturilor, apoi în sectorul uh, construcțiilor, clădirilor. E bine că raportul pune accentul pe importanța acestor sectoare în general. Mulțumesc! Grazie. Președinte, mulțumesc. Și acum uh, are cuvântul șeful Unității Politice și Energetice, Director General pentru Energie. Doamnă. Oh, mulțumesc! Și noi de la DG Energie am vrea să mulțumim celor doi raportori și uh, considerăm că acest raport, așa cum este el acum, uh, este unul care punctează cele mai importante elemente în ceea ce privește politica energetică. În ceea ce privește eficiența energetică, este important pentru noi ca acest punct să rămână o uh, unul cheie în politicile noastre. Am prevăzut un raport pe eficiența energetică pe 2014, deci în raportul 2030 deja se va putea uh, regăsi ceva în acest raport, um, dar raportul pentru implementarea directivei despre energia, eficiența energetică va veni în iunie 2014. Energiile regenerabile rămân în continuare un nou regret option. Suntem conștienți că în anumite țări există măsuri diferite cu privire la reducerile retroactive ale subvențiilor. Vom încerca să analizăm acest subiect, dar vom încerca să ne uităm și la perspectiva 2030 și la rolul important al energiilor regenerabile până atunci, pentru că e vorba și de o resursă proprie pe piața internă și acesta nu este un lucru de neglijat. Piața internă pentru energie sunt subliniate în acest raport și pentru noi ele rămân unul din cele mai importante aspecte Um, aspecte energetice mai ales. Statele membre trebuie deci să coopereze mai mult um, și vrem să vă spunem că pentru uh, obiectivul 2014 de terminare, finalizarea pieței interne, acesta rămâne un element important. În ceea ce privește prețurile energetice, în raportul 2030 vom analiza același lucru. Facem uh, un uh, studiu de impact cu diverse scenarii în momentul de față, cu obiectivul 1, obiectivul 2 și eh, măsuri de eficiență energetică. Vom încerca să facem, eh, să ne asigurăm că și aici analiza prețurilor să fie eh, garantată. În mai Comisia ceruse să aibă o, o analiză detaliată a costurilor și prețurilor din UE în ceea ce privește energia, iar Comisia va face acest lucru până la, la începutul uh, anului viitor. S-a indicat și aici că un factor principal pentru creșterea prețurilor uh, sunt uh, energiile, sunt combustibilii fosili, resursele fosibile de energie. Vom analiza însă și ce alte componente există, fie că e vorba de uh, um, alte energii regenerabile care pot să fi crescut prețurile. Se va face o analiză detaliată care apoi va completa acest obiectiv pentru 2030. Cred, din perspectiva politicii energetice, acesta a fost cel mai important lucru de spus. Pregătim acum documentul pentru ianuarie și de aceea dezbaterea de astăzi și probabil și următoarea dezbatere este foarte importantă pentru noi. Mulțumesc! Grazie, Mulțumesc. Care cuvântul atunci, doamna Delvo? Vă rog. Pentru concluzii, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor pentru comentariile foarte interesante pe care le-au făcut, care mă fac să constat că, având în vedere tot ceea ce s-a uh, discutat aici, ar fi poate simplist să spunem că se poate răspunde la tot ceea ce s-a menționat aici ca fiind problematic sau la tot acest subiect complex cu un singur obiectiv. Uh, Aș vrea mai întâi să precizez uh, un lucru, pentru că domnul Rossi vorbea de curaj, că în acest text uh, e nevoie de mai multă precizie. Totuși trebuie să știți că este vorba de un text care este rezultatul uh, unui consens între doi raportori și vă asigur că punctele concrete vor veni prin intermediul amendamentelor. Aș fi vrut să răspund unor persoane care au plecat însă între timp din sală, totuși voi răspunde, poate că voi putea repreciza anumite noțiuni către doamna Ulskog care își punea întrebarea cu privire la competitivitate și la uh, faptul că suntem uh, cumva într-o dihotomie între dezvoltarea durabilă și competitivitate. Nu este așa, de fapt. Eficiența energetică și energiile regenerabile sunt în serviciul competitivității, dar aceasta cu condiția ca ele să fie bine gestionate și ca aceasta să se întâmple fie în uh, cadrul eficienței costurilor sau a rentabilității, dar și în ceea ce privește evaluarea progreselor care s-au realizat. Când se vorbește de rentabilitate, aș vrea să insist insist din nou pe eficiența energetică, pentru că aceasta este noua piatră de temelie a cadrului reglementar care va urma. În ceea ce privește capacitatea de progres pe care o avem, așa cum a spus-o și doamna Hall înainte, în sectoarele care nu sunt uh, acoperite de regulamentul de până acum, uh, e vorba de transport și de clădiri unde putem să mai facem progrese. Eu zic că ar trebui să punem accentul pe aceste sectoare. Domnul Lize, în ceea ce privește energiile regenerabile, a amintit că este vorba de o problemă de coordonare, așa este, aceasta asta a fost și ideea pe care aș vrut să subliniez eu în raport. În ceea ce privește subvențiile pentru energiile regenerabile trebuie să fie mai bine țintite, însă maturitatea fiecărui sistem trebuie să fie considerat pentru a putea reorienta subvențiile către alte surse de energie regenerabile care sunt încă în cale de dezvoltare. Deci cred că ar trebui să avem um, o flexibilitate anume. Doamna Van Bremt și domnul uh, Recol care nu mai este aici, aceea toate politicile de subvenții pentru energiile regenerabile trebuie să fie și ele parte a programului. Nu se mai poate accepta să nu mai facă parte din uh, sistemul nostru și deci e nevoie de mai multă coerență. În ceea ce privește prețul energiei, ar fi simplu să spunem că uh, numai energiile regenerabile sunt de vină sau numai importul de energie fosilă uh, este de vină. Există și problema taxelor la nivel național și mă bucur să fi auzit și părerea DG Energy care ne-a uh, anunțat că vom avea mai multă înțelegere în ceea ce privește costurile la nivel național în cele 28 de state membre. Eu cred că nu ar trebui să fim dogmatici în acest uh, punct. Trebuie să fim realiști în ceea ce privește componența prețurilor și ar trebui să încercăm de asemenea să obținem mai multă transparență pe această poziție. Nu e suficient să avem costurile, ci este suficient mai degrabă doar dacă avem și cum sunt construite costurile, atât pentru întreprinderi cât și pentru cetățenii e nevoie de o transparență suplimentară. Da, trebuie să mizăm și pe cercetare, pe dezvoltare, pe inovare, toate toate acestea ne vor permite să poziționăm întreprinderile noastre pe piața globalizată mult mai bine din punct de vedere competitivitate, dacă avem o piață unică a energiei, deci e nevoie de mai multă cooperare. Aveți dreptate, doamna Estrela, trebuie să insistăm asupra nivelului european la care trebuie să ajungem uh, pe acest punct. Mi se pare inacceptabil, de exemplu, când un stat membru decide de capul lui să iasă din energia nucleară fără să se consulte cu ceilalți, fără să informeze celelalte state vecine, de exemplu, nu mi se pare acceptabil ca politică energetică. Cred că dacă ne, dir ne direcționăm către o piață unică a energiei, trebuie să avem și o politică de comunicare mult mai bună între statele membre. Este foarte important, așadar, să încercăm să îmbunătățim cooperarea între statele membre și voi insista în raport asupra acestui punct. Ne trebuie foarte multe instrumente, așa cum a spus și domnul Șimanț. Vrem uh, un mix energetic mai bun, avem nevoie de o tehnologie care să fie orientată către viitor, pentru că locurile de muncă sunt esențiale și o spun din nou, e nevoie mult mai mult, de mult mai multe obiective țintă. Trebuie să insistăm asupra trei obiective obligatorii, dar trebuie apoi reîncadrate acestea pentru că trebuie să înțelegem ce am greșit în trecut cu pachetul pentru climă 2020. Ambiția, da, este importantă, dar trebuie să fie o ambiție realistă. Acesta este echilibrul pe care cred eu trebuie să-l găsim împreună și vă mulțumesc pentru atenție. Am terminat dezbaterea. Nu aș vrea să redeschidem dezbaterea. Domnul Zeber, vă rog. Da, mulțumesc la acest punct. Doamnă președinte, vreau să vă spun că aici scrie 12.30 sfârșitul dezbaterii și la mine la ceas este 11.20. Eu am spus că avem două ore pentru dezbatere. Am cred că s-a greșit în program. Am amintit la început că avem două ore. Vă, de, vă contrazic cu foarte rar, doamnă președinte, dar cred că e o dezbatere importantă. Suntem împreună cu ITRE și aș fi vrut să vă rog să mai putem insista. Da, dar ar fi trebuit să luați cuvântul înaintea comisiei și înainte de închiderea lucrărilor. Păi am vrut să aștept până la sfârșit, spune domnul Zeber, pentru că am o întrebare către comisie. Avem votul pe 9 uh, ianuarie, apoi vom vota uh, la plenară în februarie. De ce Comisia nu așteaptă până când finalizăm uh, noi parcursul legislativ în Parlament? Sau nu interesează Comisia ce facem noi la Parlament? La comisione è stata... Comisia vi s-a pus o întrebare. Yeah, the commission was asked by the... Comisia a fost rugată de către Consiliul European în mai să pregătească un follow-up la Cartea Verde până la sfârșitul anului acesta, în vederea summitului din martie uh, european. Cred că există anumită flexibilitate din partea Comisiei pentru a veni cu aceasta în ianuarie. Mult mai târziu va fi dificil din cauza Consiliului European din martie, însă, după cum am spus și înainte, și, ambii comisarei noștri și președintele va fi gata să asculte părerea Parlamentului și cred că și aceste schimburi de uh, opinii arată că și în la începutul lui ianuarie vom putea să continuăm această colaborare. Deci dacă venim la începutul lui ianuarie cu o propunere, există șanse foarte mari ca raportul din partea Parlamentului European să fie considerat. Vă mulțumesc. Mai eu Cred că intervenția colegului Zeber a fost una interesantă. Poate că putem să cerem și comisarului să ne aștepte, pentru că având în vedere că calendarul este atât de strâns, cred că este un lucru justificat. Domnul Grote dorește să mai ia cuvântul. Da, mulțumesc. Cred că a fost o dezbatere foarte bună și către comisie vreau să spun că am putea să ținem cont sau mai degrabă trebuie să se țină cont de părerea Parlamentului. Eu cred că ați face bine să țineți cont de părerea noastră, pentru că noi suntem legislatorul și fără noi nu trece nimic. Bun, um, noi o să ne luăm timpul să putem să adoptăm acest uh, pachet, pentru că este foarte important să nu ne risipim în diferite direcții. Eu cred că acum avem o direcție foarte clară și corectă și va trebui să rămânem coordonați. Schimbarea climatică, politica energetică, toate acestea vor fi subiecte care vor fi determinate de noi anul viitor și cred că și toate aspectele legate de economie, atunci când facem un calcul general, trebuie să fie subliniate încă o dată. E vorba de un domeniu economic care, după părerea mea, nu a fost încă abordat cum trebuie. E vorba de piețele financiare și de asigurări. Cât ne costă dacă continuăm ca până acum? Nu am discutat despre aceasta, poate ar trebui să subliniem și acest aspect din punct de vedere al economiei globale. Sunt foarte bucuros să văd în ce direcție vom merge. Ar trebui să transmitem un apel de trezire, după părerea mea, cu acest raport către statele membre. Cred că mai sunt statele membre care n-au înțeles încă faptul că noi de la 1 ianuarie 2012 suntem competenți pentru energie. Mixul energetic se decide la statele membre, dar armonizarea între statele membre care nu funcționează încă trebuie să se întâmple la nivel european. Fiecare își face joculețele sale, își face supița lui uh, națională. Trebuie mai bine să armonizăm uh, toate politicile și toate efectele pozitive de pe piața internă trebuie apoi să fie uh, um, puse la unison pentru ca și economia Europei în general să poată să funcționeze mai bine și pentru ca și noi să rămânem responsabili și uh, prietenoși față de membru. Mulțumesc uh, colegilor care au lucrat uh, la acest dosar. Mulțumesc la această colaborare, uh, pentru colaborarea cu ITRE. Aproape că ne-am obișnuit deja. A fost din nou o colaborare fără nicio problemă și sper ca pentru toți cei implicați să se ajungă la compromisuri bune și să ajungem la un rezultat uh, bun. Mulțumesc! Grazie al colega Grote. Mulțumesc domnului Grote. Cred că putem să rezolvăm înainte problemele pe care le stabilim, pe care le găsim, nu după aceea. Vă amintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este marți, 12 noiembrie la ora 18. Proiectul de raport va fi disponibil în sistemul IT pentru ca să depuneți amendamente și apoi Trebuie să se trimite semnatura dumneavoastră pe, prin secretariat, uh, vă amintesc, deci procedura uzuală. Amintesc și colegilor că următoarea reuniune comună MVITRE este prevăzută pentru 2 decembrie. Mulțumesc tuturor pentru colaborare și o zi bună!